Okay, we will make a start. Um... Bun, vom începe. Tocmai mi s-a spus că doamna Ayala Sender, raportor, uh, este foarte aproape, însă de vreme ce uh, am, ne uităm la ordinea de zi, însă înainte de toate, interpreții au un mesaj pentru dumneavoastră. Avem lista limbilor în uh, lista Cont News, însă înainte de a începe am înțeles că interpreții doresc să facă o comunicare. Interpreții vă comunică că am ajuns în ziua 21 a acțiunilor noastre de protest. Administrația încă nu a făcut nicio încercare de a rezolva acest conflict. Din contră, după 8 luni de uh, discuții cu Comitetul Personalului, secretarul general acum a Uh, veni cu o poziție și mai dură. În consecință, vom, uh, vom continua cu politica noastră de a nu aloca nicio depășire. Vă mulțumim pentru atenție. Mulțumim. Trecem mai departe, așa, așadar, la punctul 3 de pe ordinea de zi, audierea publică în legătură cu ajutorul compatibilitatea dintre ajutoarele de stat și finanțarea din partea UE. V-ați adus aminte că cu ceva vreme în urmă am avut un studiu în legătură cu regulile ajutorului de stat și doamna raportor tocmai a ajuns, se pare. Okay. Yeah. So, as I was saying, um... După cum spuneam, am avut un studiu cu câteva, câteva vreme în urmă și este foarte util să avem o audiere în legătură cu ajutoarele de stat și finanțarea din partea UE. Um, știu din experiență personală că regulile de ajutor de stat nu sunt întotdeauna favorabile. În campania Brexit uh, ne întrebam, uh, ne, când se punea întrebarea ce vreți să se schimbe, uh, politicienii răspundeau vrem să schimbăm regulile privitoare la ajutoarele de stat. Aceste reguli sunt, de fapt, foarte importante. Dacă vrem să avem un mediu concurențial echitabil, trebuie să avem reguli pentru a ne asigura că piața nu va fi distorsionată. De aceea avem aceste ajutoare, aceste reguli în legătură cu ajutoarele de stat. Poate nu toată lumea le înțelege. Uh, se întâmplă acest lucru la nivel național. Suntem foarte precauți în legătură cu aceste reguli de ajutor de stat. Uh, nu uh, se acceptă asemenea plăți care ar putea să încalce regulile UE. De asemenea, IMM-urilor nu le prea convin aceste reguli pentru că nu înțeleg de ce anumite companii mai mici nu pot să beneficieze direct de uh, pe urma fondurilor uh, și finanțărilor UE. Cred că este foarte bine să avem această ocazie astăzi de a discuta aceste teme și mă bucur că o avem pe doamna raportor alături de noi, doamna Ayala Sender. Aș dori să-i dau acum cuvântul lui Ines pentru a face câteva uh, observații introductive și după aceea vom trece la miezul problemei. Da, vă mulțumesc foarte mult, Derek. Vă mulțumesc foarte mult, Derek. Ai foarte mare dreptate că în comisia aceasta lucrăm în principal cu bugetul și controlarea implementării bugetului, însă am văzut în ultimii ani că problemele sunt foarte complexe și acest buget european se diversifică, nu mai slujește doar uh, uh, uh, la subvenții care erau era rolul său istoric, au apărut și instrumente financiare, uh, avem și uh, instrumente de blending și la anumite proiecte care sunt proiecte pe mm, termen mediu și lung, de exemplu rețeaua de transport europeană, dar, dar și mm, proiecte pe termen lung în alte sectoare, am constatat că apare necesitatea de a face o diferențiere prin care, pe de o parte, proiectul poate să beneficieze de diverse forme de ajutor. Și să existe adiționalitate să existe o adiționalitate foarte clară și un angajament din ce în ce mai clar al statelor membre către acest tip de proiect pe termen mediu și lung. Acest angajament uh, care înainte era unul care se schimba în funcție de schimbarea de guvern, ne-a dus uh, la introducerea uh, unei uh, reflexii în legătură cu acest angajament și în care partea de competitivitate um, și să se clarifice Uh, cum se aplică regulile de, pentru ajutorul de stat, care sunt uh, beneficiare, care sunt responsabili pentru proiect, diversele instanțe care trebuie să participe la uh, finanțarea proiectelor. Ca, uh, pentru a nu mai apa, rămâne niciun fel de dubiu în legătură cu aplicarea acestor reguli și uh, ca fiecare dintre participanți să uh, știe și să respecte regulile Uniunii. Mulțumesc pentru dezbaterile și discuțiile pe care le-am purtat cu Comisia Europeană, în special în domeniul ajutoarelor de stat, în special pentru a uh, arăta că Um, s-a simplificat și s-a clarificat foarte mult aplicarea acestor reguli pentru ajutoarele de stat. pentru a uh, nu uh, mai uh, pune presiune asupra uh, economiei europene. Comisia noastră poate să clarifice cum se pot uh, suplimenta, cum pot să susțină finanțarea în viitor a diverselor proiecte și politici europene, uh, ni se pare o idee foarte bună. Comisia poate să ne explice, pentru că în plus am avut uh, progrese recente și în uh, cadrul dezbaterii bugetare uh, ar fi foarte bine să uh, clarificăm aceste aplicații și beneficiarii să cunoască unde sunt aplicabile și obligatorii uh, regulile, regulile de ajutor de stat și unde, în schimb, uh, este nevoie și aici uh, vine în joc comisia noastră, unde este nevoie de o investiție din bugetul european. Așadar, mie mi se pare că această audiere este foarte utile, utilă și mulțumesc pentru această posibilitate de a uh, discuta cu experții care uh, au uh, acceptat să vină să ne ajute la această clarificare. Bun, mulțumim. Putem să trecem astfel la prima discuție și anume cum evaluează și monitorizează Comisia conformitatea ajutorilor de, ajutorului de stat și a finanțării comunitare. Îi dau cuvântul în primul rând domnului Koopman, uh, vicedirector general pentru ajutor de stat la Direcția Generală Comp. Îi rog pe vorbitori să se rezume la 10 minute. Domnule Cupman, vă dau cuvântul. It's a real pleasure. Îmi face o plăcere să mă aflu aici în această dupămasă pentru a vă prezenta cum abordăm controlul ajutorului de stat la comisie. Sunt responsabil în acest sens la comisie și uh, în acest sens îmi face o mare plăcere să vă prezint aceste aspecte. Cred că este util să subliniem obiectivele pe care le-a menționat deja președintele și anume să ne asigurăm că intervențiile de stat prin utilizarea resurselor publice nu distorsionează concurența pe piața internă și să nu elimine investițiile de către uh, operatorii privați. Deci fac parte dintr-o sunt un component integral al pieții interne pentru a se asigura că piața internă poate să um, funcționeze în mod corect. De asemenea, companiile trebuie să aibă ocazie de a intra pe piață și Trebuie să ne asigurăm că acolo unde intervin statele membre, aceste uh, acțiuni uh, contribuie la bunăstare și la creștere. Deci, astfel, uh, aceste reguli sunt o competență exclusivă a Comisiei Europene, stabilită în tratate, una dintre cele mai vechi politici comunitare în acest sens. După cum vedeți pe Uh, această fișă, susținerea publică ar trebui să uh, se adreseze um, eșecurilor pieței sau situațiilor suboptime de investiții. Nu se poate acorda un ajutor de stat. În al doilea rând, trebuie să fie limitat uh, sumelor necesare și, în al treilea rând, să nu duplice sau să elimine investițiile private, dacă există investiții private, și să nu uh, dăuneze funcționării pieței interne. Aceste principii ni se par fundamentale pentru păstrarea păcii economice în piața internă și pentru asigurarea eficienței. Câteva cuvinte despre fondurile comunitare și controlul ajutorului de stat. Trebuie să stabilim foarte clar care sunt termenii. Fondurile comunitare implementate de către Uniunea Europeană direct de la buget nu se califică drept resurse de stat, deci nu sunt supuse uh, controlelor ajutorului de stat. De exemplu, Orizont Europa Uh, mecanismul Conectarea Europei sunt uh, mecanisme bugetare care sunt gestionate de către Uniunea Europeană în sine, uh, singură, și cad în afara incidenței regulilor de control de stat. Colegul meu vă va, va spune mai mult în acest sens. Trebuie să asigurăm coerența politicilor. De asemenea, Însă, pe de altă parte, fondurile europene care sunt sub controlul statelor membre eh, și eh, statele membre gestionează aceste fonduri eh, sunt imputabile statului și regulile cu privire la ajutorul de stat se aplică. De exemplu, FEDER, fondul de coeziune. Și vedem că doar 10 la 20% din uh, cheltuielile din uh, fondul de investiții, ESIF, uh, este legat de proiecte care implică ajutorul de stat. Deci, o mare parte din aceste investiții nu constituie ajutoare de stat. În al doilea rând, Comisia, ca parte a procesului de organizare și simplificare a exceptat în bloc marea majoritate a părții mai mici care constituie ajutor de stat. Printr-o excepție în bloc înseamnă că uh, prin niște reguli simple pe care statele membre pot să le aplice singure, statele membre nu mai trebuie să notifice comisia și pot să uh, uh demareze proiectele. În consecință, 10 la 20% din toate cheltuielile implică ajutoarele de stat și doar 10% din aceste cheltuieli, deci 1 până la 2%, trebuie să fie notificate comisiei. Deci sunt foarte puține proiecte care trebuie să fie notificate și aprobate. Și aceste proiecte care sunt notificate, în realitate, prezintă foarte puține dificultăți și se îmbunătățesc foarte uh, uh, rapid. Sunt proiecte foarte importante, dar uh, sunt aprobate foarte repede, în jur de 5, un termen de 5 luni în general. În discuția în legătură cu ajutoarele de stat, trebuie să privim uh, datele Uh, că există o proporție mică din ESIF și uh, uh, că marea majoritate a acestora sunt oricum preaprobate. Însă există o diferențiere între regulile de ajutor de stat și regulile cu privire la investițiile publice. De aceea am avem o relație de lucru foarte, îndeaproape, foarte apropiată cu toate serviciile comisiei, cu colegii din Direcția Generală Regio, pentru a ne asigura în ceea ce privește urgentarea tratamentului uh, acestor pro, pro, proiecte de asemenea la nivel uh, regional, în legătură cu care vă va spune mai mult Direcția Generală Regio. Este o temă foarte importantă pentru noi și lucrăm din greu pentru a ne asigura că uh, ușurăm existența uh, reprezentanților la nivel de stat uh, care vor să cheltuiască bani și uh, să le dăm o posibilitatea de a o face în mod uh, rapid în măsura în care putem să măsurăm acest efect, uh, lucrurile sunt încurajatoare. Auditurile ne arată uh, o scădere considerabilă a erorilor legate de ajutorul de stat și proporția de erori ca procent din în totalul de erori este extrem de mică, mică lucru care ni se pare încurajator. Acum, foarte pe scurt, despre procesul de modernizare al ajutorului de stat, uh, care este cheie pentru asigurarea acestei suprapuneri la care s-a referit doamna raportor statele membre trebuie să își as, asume mai mari responsabilități și Comisia să lucreze în paralel cu statele membre pentru a facilita această asumare de responsabilități din partea statelor membre. În acest sens, am înființat o serie de procese și proceduri pe lângă parteneriatul la care m-am referit pentru a vă da câteva exemple, un grup de lucru cu statele membre pentru a comunica bune practici, pentru că responsabilitatea este pentru statele membre. Avem o platformă e-wiki pentru a răspunde la întrebările care apar și avem un program foarte intens de uh, activități de formare. Chiar eu merg în fiecare stat uh, membru într-o perioadă de 20 de ani și colegii mei o fac mult mai frecvent și transmitem materiale de formare punctelor, punctelor centrale de coordonare din statele membre. Aceste puncte de coordonare sunt foarte importante pentru că acolo există uh, majoritatea cunoașterii în legătură cu ajutoarele de stat și uh, pot să ajute uh, autoritățile. Avem un coleg din Polonia care este responsabil de controlul ajutorului de stat la nivelul relevant, unitatea uh, pentru ajutor de stat uh, din Grecia are această răspundere în Grecia, Consiliul Concurenței din România. Există de asemenea și o unitate în general în Germania, în cadrul Ministerului. Deci uh, Acestea sunt puncte de contact cu care lucrăm în strânsă colaborare. Președintele spune că a fost depășit timpul de vorbire de 10 minute. Bun, spune vorbitorul. Bun, atunci uh, voi lăsa și colegilor uh, timp de vorbire. Ca parte a muncii din acest grup de lucru, am încercat să examinăm uh, de aproape cu statele membre ce provoacă întârzieri în executarea fondurilor structurale. Deci nu este uh, vorba de părerea noastră, este uh, vorba de părerea celor care lucrează cu aceste fonduri. Deci din cauzele potențiale care duc la întârzieri, cele mai, cea mai importantă cauză menționată de către statele membre este complexitatea regulilor, precum și alte caracteristici ale mediului de reglementare și controlul ajutoarelor de stat nu are uh, un rol foarte mm, proeminent. Este pe locul 5, am dorit să îmbunătățim acest lucru, însă am Vrem să vă arătăm că atunci când întrebăm statele membre care este problema, uh, controlul ajutorilor de stat uh, joacă un rol destul de limitat. Desigur, aceste date sunt confirmate și de durată și de viteză la care m-am referit, pentru că vedeți aici, dacă comparăm măsurile de ajutor acceptate pe categorii și notificate, vedeți cât de rapid pot fi implementate în albastru și vedeți partea roz, partea cofinanțată, care este implementată într-o lună și jumătate în medie în comparație cu ajutoarele de stat care trebuie notificate și care durează circa 3 luni. Deci este un lucru încurajator și vom lucra împreună cu statele membre pentru a îmbunătăți acest lucru. Acum, în fine, aș dori să subliniez că ambiția noastră este să îmbunătățim lucrurile în continuare și aș dori să subliniez că, în special în contextul noului CFM, am dori să raționalizăm și mai mult uh, regulile cu privire la ajutorul de stat, acolo unde banii <clears throat> din partea statelor membre se combină cu fonduri UE, ca de pildă în cadrul fondului Invest EU, astfel încât uh, regulile să se îmbine <clears throat> astfel încât uh, cheltuirea banilor în baza InvestEU să se poată face foarte rapid. Și la fel, vrem să abordăm aceste chestiuni și în ceea ce privește acel timbru de excelență o, pentru inițiative de cercetare importantă și, mm, în general, în ceea ce privește toate măsurile care se încadrează la acceptarea pe categorii. Deci situația s-a îmbunătățit din informațiile pe care le deținem. Se pare că suntem, uh, stăm destul de bine, însă sigur trebuie să facem mai multe și uh, <clears throat> intenționăm să facem acest lucru în cadrul procesului CFM. Președinte. mulțumesc foarte mult pentru contribuția dumneavoastră. Trecem la cum la următorul uh, vorbitor, Oliver Valbrock, director la Uh, Centrul pentru Servicii Financiare din cadrul Direcției Generale pentru Buget. Mulțumesc, domnule președinte, pentru posibilitatea de a discuta regulile legate de finanțarea UE în contextul uh, CFM. Comisia dumneavoastră, sigur, cunoaște foarte bine acest text uh, legislativ. Tocmai am încheiat o renegociere foarte lungă a acestuia Mm, care sperăm că se va încheia și cu adoptarea Parlamentului pe 23 iulie. Am să mă refer deja la noile reguli, pentru că cred că e mai bine atunci când vorbim despre viitor să vorbim despre noile reguli care vor intra în vigoare, sperăm noi, foarte rapid. Ce regăsim în acest regulament uh, financiar? Nu se regăsesc prea multe prevedere în ceea ce privește ajutorul de stat din uh, motive deja menționate de antevorbitorul meu. Și anume, nu aplicăm reguli de, care țin de ajutorul de stat atunci când este vorba de fonduri gestionate direct. Până la urmă, se menționează această coerență cu uh, ajutoarele de stat atunci când este vorba de instrumente financiare și de garanții, unde se aplică aceleași reguli uh, despre care a vorbit uh, predecesorul meu. Trebuie să abordăm meșecul de piață, să venim cu adiționalitate, să evităm să înlocuim uh, investițiile, trebuie să susținem uh, beneficiari uh, viabili din punct de vedere economic și să evităm să distorsionăm uh, concurența și să mm, respectăm, uh, evident, regulile pentru ajutoarele de stat în cerință de coerență. În ceea ce privește instrumentele financiare în care participă UE, suntem foarte aproape de piață și uh, marea majoritate a timpului facem acest lucru în management indirect, nu direct. Acest lucru se aplică și atunci când Uniunea Europeană participă ca acționar minoritar într-un instrument financiar. Iată deci un principiu cheie pe care legiuitorul dorește să îl mențină în aceste cazuri. Sigur că acest lucru nu se aplică doar instrumentelor financiare și garanțiilor, ci și în cazul uh, mecanismelor de finanțare mixtă, la care s-a referit și doamna Iala Sender în uh, discursul introductiv. Și aici trebuie aplicate principiile cheie atunci când instrumentele financiare și garanțiile bugetare sunt implementate în cadrul unui astfel de mecanism de finanțare mixtă și, și atunci când avem de a face cu granturi auxiliare, atunci când instrumente financiare și garanții se combină și această situație va fi acoperită de aceleași principii. Deci, iată o sferă de aplicare puțin mai amplă decât um, în strictul sens al uh, instrumentelor financiare și a garanțiilor bugetare. Un element foarte important este încrederea reciprocă în uh, <clears throat> evaluări. Este un element pe care l-am agreat în uh, negocieri și uh, am, cit, am să citez exemplu dat de comisie în memorandumul explicativ și anume Scopul este de a încuraja uh, încrederea în măsura posibilă în evaluarea sau autorizarea acordată de alte um, <clears throat> autorități. Ideea fiind că odată ce s-a verificat coerența cu regulile pentru ajutorul de stat, alte autorități pot să se bazeze pe această autorizație acordată, mm, sigur, cu condiția ca condițiile în general să nu se schimbă și acest lucru sigur poate fi delicat atunci când este vorba de o combinație de fonduri și la fel în cazul ESIF și vom vedea asta în câteva momente atunci când colega mea va uh, discuta despre regulamentul uh, <clears throat> general care se aplică în acest caz. Un element uh, Important de menționat este atunci când avem gestionare indirectă, odată ce selecționăm un intermediar, trebuie să facem acest lucru într-o modalitate transparentă, justificată și să evităm orice fel de conflict de interese. E important acest lucru pentru că, în mod normal, în multe cazuri, Ehm, lucrăm cu BEI sau cu FEI, dar în unele cazuri și cu bănci uh, de la nivel național. Deci este important și din perspectiva concurenței. Iată cum s-au reflectat aceste principii care nu s-au schimbat în uh, noile acte de bază Asta vom analiza acum uh, pe scurt. Iată, aici avem două Exemple principale care au fost deja citate de antevorbitorul meu, Re, un singur set de reguli și <clears throat> acest uh, timbru de excelență. În ceea ce privește setul de reguli, acestea au fost deja elaborate la nivel UE, astfel încât toate instrumentele financiare și toate garanțiile bugetare se vor supune uh, aceluiași set de reguli. <clears throat> care se conformează cu regulamentul uh, financiar general, în care se menționează și nedistorsionarea concurenței și regulile de stat. Este un pas important uh, pentru simplificarea vieții atât a intermediarilor noștri și a partenerilor care implementează programele, dar și pentru beneficiari. Deci o guvernanță, un singur acord cu partenerii care implementează aceste programe, un uh, acord de delegare și practic un uh, ghișeu unic pentru aplicarea tuturor acestor uh, instrumente financiare sau garanții bugetare. Și ce este relevant în cazul discuției noastre este că statele membre nu trebuie să renotifice Comisia în cazul în care doresc să transfere fonduri gestionate în management partajat către uh, garanția InvestEU. Pentru că pot uh, să se bazeze pe faptul că acest instrument a fost deja aprobat de Comisie. Sigur, acest lucru presupune că nu uh, modifică condițiile intervenției. Un alt exemplu menționat de domnul Copan de asemenea este că atunci când proiectele au fost selectate în baza Horizont 2020 și nu pot fi finanțate pentru că lipsesc uh, fondurile, e posibil ca acestea să fie finanțate de către statele membre din partea FEDER, uh, FEADERE sau a Fondului Social Pe scurt, ideea este că nu trebuie reevaluată uh, proiectul prin prisma caracterului uh, sau și a eligibilității sale. Deci nu mai trebuie făcută o evaluare de compatibilitate cu regulile de stat, de pildă. În încheiere, nu există multe prevederi în regulamentul financiar în ceea ce privește regulile cu privire la ajutoarele de stat, dar există un minim, astfel încât trebuie să avem uh, în vedere nedistorsionarea concurenței atunci când vorbim de instrumente financiare și garanții bugetare și pentru programele gestionate la nivel central există la nivelul uh, considerentelor uh, noțiuni precum abordarea eșecurilor de piață sau situații suboptine sau evitarea excluderii la finanțare privată. Deci, iată pe scurt situația din punct de vedere juridic uh, pentru regulamentul financiar. mulțumesc foarte mult pentru contribuția dumneavoastră și pentru faptul că ați respectat timpul de vorbire. Următoarea vorbitoare este doamna Fernandez Sus, director uh, um, adjunct la nivelul comisiei. Mulțumesc foarte mult! Regulile de stat se aplică Uh, tot mai mult și politici de coeziune, pentru că politica de coeziune după 2020 se concentrează asupra creierii de locuri de muncă și de sporirea investițiilor. Prin urmare, regulile de stat se leagă direct de activitățile economice, precum bandă largă, energii generabile. Ajutoarele de stat în ultimii ani au fost uh, raportate ca fiind o sursă importantă de erori de către Curtea Europeană de Conturi. Însă, datorită eforturilor statelor membre și cu susținerea cu Comisiei, numărul acestor erori a scăzut de la aproape 20% în 2014, erori raportate, că registră un număr necuantificabil de erori în 2016. Principalele motive pentru erorile raportate către Curtea Europeană de Conturi au fost interpretarea legislației UE, lipsa notificării către Comisie și lipsa de efecte de stimulare a acestor scheme și a proiectelor selectate pentru cofinanțare. Deci, ce a făcut Comisia pentru a reduce numărul acestor erori? În primul rând, regulamentul general pentru o perioadă 2014-2020 a introdus condiționalități exante pentru a se asigura că condițiile cadru există pentru o investiție eficientă a fondurilor ESIF. Aici era nevoie și de un cadru pentru aplicarea eficientă a regulilor privind ajutoarele de stat în cadrul fondurilor ESIF. Astfel, Comisia a avut mandat de a solicita statelor membre îmbunătățirea administra- capacității administrative și depistarea de puncte slabe. La începutul perioadei de 5 ani, statele membre care nu au respectat nu respectau multe dintre ele aceste condiționalități, acum uh, toate o fac. Așa cum spunea și domnul Ocup, a existat un plan de acțiune care s-a adoptat în 2015 și reluat în 2018 din partea Regiocom cu privire la ajutoare de stat și apoi a existat și procesul de simplificare a pachetului privind ajutoarele de stat. Planul de acțiune se axează pe orientări pentru statele membre și traininguri oferite. Atât pentru practicieni în domeniul ajutorilor de stat, dar și pentru auditori. Există și pe sectoare strategice astfel de cursuri de formare, pe pildă transport, energie sau inovare și dezvoltare. O mare parte a acestui plan de acțiune se leagă de schimbul de bune practici prin intermediul uh, unor schimburi interpare între statele membre, mese rotunde, ceea ce privește schimbul de bune practici unde practicienii fac schimb de informații și experiență și practici și elaborează un document final care este împărtășit tuturor și de asemenea și prin intermediul unor instrumente de susținere directă pentru susținere de pildă a, a um, autorităților locale pentru astfel de proiecte. Cooperarea între Regio și Digicomp a fost intensificată astfel încât au loc întâlniri periodice la nivel înalt, la nivelul directorilor general. Lista de verificare folosite, folosită de auditorii comisie a fost elaborată cu susținerea Digicom și de asemenea a fost transmisă și autorităților de audit naționale, care în multe cazuri folosesc aceeași listă de verificare. Așa cum s-a menționat deja, Digicomp uh, a, se consultă în cazul a, a, corespondenței acestor proiecte, conformității acestor proiecte cu uh, regulile privind ajutoarele de stat și încercăm să ne coordonăm cât, pe cât se poate în ceea ce privește monitorizarea cu DigiRegio, chiar dacă procedurile au un obiectiv diferit. Ultimul uh, raport oferit de autoritățile de audit a statelor membre în februarie s-a legat de eh, cheltuielile financiare certificate între uh, 2016 și sfârșitul lui uh, lunii iunie 2017 a relevat 35 de erori legate de nerespectarea cerințelor de monitorizare, ajutoare de stat nenotificate sau uh, aplicarea greșită a schemelor de ajutor de stat sau uh, depășirea pragului de minimis. Iată, deci aș dori să închei spunând că politica de finanțare în ceea ce privește ajutoarele de stat și și politica de coeziune nu sunt doar compatibile, ci se, sunt și foarte independente și Comisia are în vedere măsuri directe pentru promovarea activităților economice, modernizarea operatorilor economice în zone mai puțin dezvoltate. De aceea va fi un accent mai puternic asupra măsurilor de încurajare a inovării și a creării de locuri de muncă, ceea ce face probabil și la o creștere a ajutorilor de stat. Totuși, Uh, suntem conștienți de faptul că regulile privind ajutoarele de stat sunt complexe pentru autoritățile de program. Există multe verificări de făcut din partea autorităților naționale, din partea Comisiei, din partea Curții de Conturi și procedurile Rigio și Comp nu sunt aceleași, chiar pentru că sunt complementare. Vom continua, prin urmare, intensificarea creării de capacități pentru autoritățile de program și vom continua cooperarea între diferitele servicii. Vă mulțumesc pentru atenție. Președintele, vă mulțumesc pentru contribuția dumneavoastră. Trecem acum la ultimul vorbitor din această secțiune, domnul Reuters director în cadrul Directoratului pentru Investiții, Transport Inovator și Durabil în cadrul Direcției Generale MOVE. Honorable members, uh, colleagues, uh, thank you for the occasion to speak here in... Domnule președinte, doamnă raportor, mulțumesc pentru oportunitatea de a interveni în această după-amiază uh, în fața noastră în calitate de ultim vorbitor. Sper că voi putea beneficia uh, de Uh, timpul alocat în mod eficient. Uh, colegii mei au uh, pregătit terenul, să zic așa. În ceea ce privește mecanismul conectarea Europei și investițiile în rețeaua TNT, investițiile sunt semnificative, 500 de miliarde pentru rețeaua de bază și 1500 de miliarde pentru investițiile în general în transport. Este nevoie de accelerarea uh, um, investițiilor, uh, de investiții suplimentare pentru accelerarea tranziției uh, către o, o mobilitate cu emisii scăzute, mai ales în, zo- în zonele urbane. Um, domeniul transportului este caracterizat de un eșec sistemic al pieței și fără intervenție publică nu s-ar putea atinge obiectivele TNT. După cum a spus și doamna Ayala Sender, uh, tocmai de aceea ATNT este, uh, este uh, combinat cu mecanismul conectarea Europei pentru promovarea proiectelor de interes comun. CEF este singurul care sprijină infrastructura. 70% merge la, la cale ferată. Nu este, CEF nu este considerat ajutor de stat pentru că este direct uh, gestionat de comisie. Sprijinul de cofinanțare oferit de, statelor membre ar, de statele membre ar putea implica ajutor de stat, însă majoritatea uh, celor finanțate din CEF nu sunt uh, supuse ajutorului de stat avem uh, situația foarte interesantă a uh, CEF, interesantă și pentru doamna raportor, situație explicată foarte clar uh, de către antevorbitorii mei. Aș vrea să mă refer și la ultimul punct aici, la CEF și anume instrumentele financiare. A avut loc o creștere semnificativă a utilizării acestor instrumente pentru a finanța uh, și diferite tipuri de uh, proiecte. Evaluarea la, acestea, uh, la aceste proiecte se face ex ante, ceea ce asigură o lipsă de distorsiune a concurenței și o coerență cu regulile de ajutor de stat. Cred, domnule președinte, că pot uh, încheia intervenția mea asupra acestui instrument. Cred că este un argument destul de simplu pe care doream să-l fac în ceea ce privește CEF pentru a completa contribuțiile colegilor mei, pentru a mă asigura că uh, vă oferim o imagine de ansamblu. Vă mulțumesc. Mulțumesc, spune președintele. Putem trece acum la întrebări. Să îi dau cuvântul raportoarei pentru prima întrebare. Sí, muchas gracias, eh, presidente. Sí, en primer lugar, agradecer la explicación y, sobre todo, la. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, mulțumesc tuturor uh, vorbitorilor uh, pentru informațiile oferite și pentru faptul că ne-ați pus la curent cu ultimele actualizări. Când am discutat, când disc, negociem următorul CFM, trebuie să știm foarte clar ce se întâmplă. S-ar putea să apară probleme complexe pentru statele membre. Dezbaterea va fi destul de intensă pentru că sunt prevăzute reduceri uh, de finanțare la anumite politici. Și, bineînțeles, intervine și vechea întrebare ce trebuie să facă statele membre pentru a se, a respecta responsabilitățile. intrăm într-o nouă dezbatere și ținem cont de faptul că avem acest uh, nou program Invest EU care va mm, acoperi anumite criterii, vor fi implicați beneficiari, dar și intermediari financiari care vor participa. Din acest punct de vedere, aș vrea să spun că Asta a menționat și vorbitoarea de la Digi Regio. E important să vedem cum putem acompania întreaga procedură. Cum putem acompania și sprijini procedura de a găsi un nou buget. Știm cum bugetul contribuie la diferitele proiecte dar trebuie să vedem și cum putem identifica problemele la timp, cum putem identifica îmbunătățiri la timp, pentru că ne dorim ca statele membre să își asume angajamente ferme. Vrem să ne asigurăm că nu sunt probleme cu ajutorul de stat deci cum poate Parlamentul European să ajute la punerea în aplicare a acestei viziuni? Cum putem ajuta la a face față acestei complexități care crește de fiecare dată când avem un buget nou? Pentru că trebuie să facem mai mult cu mai puține resurse și de fiecare dată avem mai multe angajamente din partea statelor membre decât Uh, probleme cu... și apoi sunt probleme cu eh, derogările în bloc, trebuie să ne asigurăm că există transparență totală. Nu trebuie să apară situații anormale nici din interior și nici din exterior. Uh, situația anormale nu pentru că nu s-ar aplica regulile, ci pentru că în ceea ce privește informațiile acordate cetățenilor, nu sunt cele corecte. Deci, uh, într-un fel, am dori ca uh, transparența aplicării regulilor să fie maximă, în așa fel încât să nu apară informații care să nu fie total transparente. Pentru ca informațiile legate de implementarea bugetului european să fie transparente, însă, în schimb, toată complexitatea pe, pe, care o, pe, pe care o supune activarea măsurilor economice pe care le vedem în fiecare zi, ține de o altă poziție care poate nu este suficient de transparență, transparentă și de deschisă. Nu zic din partea Comisiei, ci din partea însăși statelor membre care aplică aceste reguli aș dori să știu cum putem să facem să fie mai transparente aceste reguli pentru ca fiecare să contribuie în funcție de ce și în ce fel aceste acțiuni afectează restul, nu doar economia europeană, dar și restul finanțării, pentru că ne uh, regăsim cu situație unde nu există suficientă finanțare și nu reușim să avem o claritate suficientă. Proiecte care sunt foarte importante din punct de vedere al Uniunii Europene sunt finanț- trebuie să fie, fie finanțate de către toți, însă uh, în mod transparent în mod responsabil și uh, să poate să fie explicat totul cetățenilor. Cred că întrebarea principală um, era, de fapt, cum putem face ca regulile de ajutor de stat să fie mai clare și mai transparente. Thank you uh, very much for that uh, pertinent question. Um, I think that, that... Domnul Copman, da, mulțumesc. Cred că mm, răspunsul are trei părți. Întâi, în ceea ce privește InvestEU, Așa cum spunea și domnul Valbruc, ceea ce am face ar fi să um, uh, stabilim uh, regulile um, privind ajutorul de stat în cadrul pentru InvestEU. Deci respectarea InvestEU ar însemna automat respectarea uh, regulilor privind ajutorul de stat. Uh, și, bineînțeles, regulile pentru InvestEU vor fi disponibile publice. În cazul uh, DG uh, Concurență, acest lucru va fi prevăzut în regulamentul general privind uh, derogările în bloc și de, drept urmare va fi o integrare și o claritate um, a regulilor. Apoi ați întrebat cum putem ști cât cheltuie uh, Uh, statele membre sub aceste uh, derogări în bloc, pentru că fiind în bloc nu trebuie notificate la Bruxelles. Vestea bună este că în cadrul acestui proces de modernizare la care m-am referit, am uh, făcut să devină obligatoriu ca fiecare măsură, măsură de ajutor de stat cu, pe, cu o sumă mai mare de 500.000 de euro să fie publicată într-un registru de transparență la comisie, la DigiComp, gestionăm acest registru. În momentul de față are peste 40.000 de înregistrări și vedem care sunt beneficiarii, care a fost suma ajutorului, motivul pentru care s-a alocat. Deci, iată, transparență și informații pentru dumneavoastră la Parlament care ar putea fi pertinente. Sperăm că uh, acest uh, proiect se va dezvolta um, și în, noul, um, în noua perioadă, perioadă de finanțare. Mulțumesc! Poate o întrebare din partea mea legată oarecum de acest subiect. Cred că doamne, doamna Fernandez Jut ne-a dat o listă cu erorile și motivele pentru erori și una dintre aceste erori este că ajutorul de stat nu este notificat comisiei. Mă întreb dacă știți care ar putea fi motivele pentru care nu se face această notificare. Este intenționat, ceea ce bineînțeles este greșit, sau uh, dintr-o lipsă de cunoaștere a regulilor. Și dacă se întâmplă asta, atunci trebuie îmbunătățită comunicarea. Dacă știți, deci care sunt motivele pentru care comisia nu a fost notificată în anumite cazuri de ajutor de stat? Um, Mulțumesc pentru întrebare. Nu cunoaștem răspunsurile pentru lipsa notificărilor la fiecare dintre aceste erori, pentru că auditorii nu ne dau detaliile, uh, mm, ci rezulta, rezultatelor lor, numai categorii. Um, aceste erori în trecut însă nu erau intenționate. O uh, interpretare greșită a regulilor, uneori beneficiarul nici măcar nu-și dădea seama că era ajutor de stat sau poate au crezut că proiectul lor este supus unei derogări în bloc, dar nu este cazul. Nu am uh, constatat niciodată o lipsă a notificării intenționată. Mulțumesc, spune președintele, nu văd că ar mai fi cineva care dorește să intervină. Putem încheia discuția. Le mulțumesc colegilor care au venit și și-au ținut prezentările și ne-au răspuns la întrebări. Mulțumesc foarte mult în numele celorlalte comisii. Putem trece acum la următoarea discuție, și anume care sunt dificultățile cu care se confruntă autoritățile din statele membre când implementează regulile. Avem trei colegi um, alături de noi care ne vor ține o prezentare. Numele colegilor din panelul precedent um, au fost simple, spune președintele. Următoarele trei sunt mai dificile, dar voi încerca. Prima vorbitoare este doamna Oyster Schulte, um, Deputy Head of Unit de la Autoritatea de Management FEDER, de la Ministerul de Afaceri Rurale și Protecția Consumatorului din landul Baden-Württemberg din Germania. Am să-i dau cuvântul pentru prezentarea dumneei. Vielen Dank. Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Frau Mulțumesc, domnule președinte, doamnă raportor, stimați deputați, domnilor și domnilor, aș vrea să vă mulțumesc uh, sincer pentru invitația la această audiere și sper să început uh, să vă prezint uh, perspectiva din Baden-Württemberg. Aș vrea să încep cu o statistică, cu niște cifre. Vedem uh, proporția de ajutor de stat la finanțarea ESIF publicată de Comisia Europeană pentru 2016. La nivel UE 8%, în Germania 4%. Sunt cifre foarte scăzute. Practic, um, ele, ele însă nu spun cât la sută din uh, fonduri trebuie verificate din punct de vedere al ajutorului de stat. Care sunt dificultățile care apar la aplicarea dreptului privind ajutorul de stat în uh, cadrul uh, finanțărilor? Noi punem două accente. Întâi, cercetare, dezvoltare, inovație, sprijinim toate nivelurile, de la generarea științei, la transferul de tehnologie până la inovație în întreprindere. Apoi, reducerea emisiilor de CO2 la nivelul autorităților locale și regionale și în întreprinderi. Am să vorbesc despre aceste două uh, domenii. Iată o imagine de ansamblu pe scurt. Întâi, caracterul local al investițiilor și apoi domeniile de promovare cu un, de finanțare cu um, o verificare dificilă a ajutoarelor de stat, mai ales infrastructuri foarte aproape de economia privată, structuri de sprijin pentru întreprinderi și apoi um, aspecte generale în ceea ce privește gestionarea fondurilor. Criteriile pentru a constata dacă avem de-a face cu ajutor de stat le cunoașteți cu siguranță. Ei, trebuie să fie o întreprindere, trebuie să se aloce fonduri de stat, trebuie să aibă loc uh, o facilitare um, și ea trebuie să fie selectivă și trebuie să fie afectat, uh, afectat comerțul și uh, afectată concurența în statul respectiv. La ultimul uh, criteriu ajungem și la caracterul local al investițiilor. Aici trebuie adresate întrebările dacă bunurile și serviciile sunt oferite într-un teritoriu bine delimitat geografic, uh, sunt atrași clienți din alte state membre, sunt făcute investiții transfrontaliere. Verific- pentru verificarea acestui criteriu, criteriu este dificilă, mai ales uh, când e vorba de uh, proiecte la, um, la nivel uh, frontalier. Până acum Comisia a folosit câteva criterii um, au, au existat 12 decizii din partea Comisiei în care a decis că, datorită caracterului local, nu se, nu se afectează uh, comerțul și concurența. Însă uh, ar trebui să se uh, trateze toate aceste decizii similare în mod sistematic. Cred că ar fi o simplificare. Apoi, investiții pentru infrastructuri de inovație. În mod constant avem trei domenii care trebuie evaluate. Um, cei care finanțează, cei care operează proiectele și beneficiarii. Și bine, uh, fondurile trebuie um, trebuie um, canalizate în așa fel încât la final să ajungă la beneficiarul final la nivelul utilizatorului este foarte dificil să se identifice um, ajutorul de stat mai ales, și ca ordin de mărime, mai ales când se oferă o serie de servicii care uh, sunt greu de uh, calculat um, ca valoare, mai ales că nu se știe cât, cât va fi folosit uh, de către beneficiar. Mi se pare că ar trebui să fie Um, folosite niște abordări mai uh, practice. Am să vă, ar vă arăt încă o dată aceleași, aceeași imagine. În acest moment, uh, operatorul, dar și finanțatorul este o persoană privată, uh, este o întreprindere privată și este, numai parțial trebuie să aplice legislația privind achizițiile publice. Întrebarea este dacă uh, s-a comportat în conformitate cu principiile pieței, dar pentru asta trebuie calculat prețul pieței. Pentru asta există abordări în comunicarea privind uh, ajutorul de stat, însă găsirea unui uh, preț mediu practicat pe piață este foarte dificilă. Deci putem să ne închipuim și alte uh, simplificări pentru stabilirea prețului pieței. apar probleme similare la structurile de sprijin pentru IMM-uri. Um, consiliere și sprijin în ceea ce privește inovația și dezvoltarea de produse și uh, servicii sau internaționalizarea. Aici, pe alocuri, este dificil să se delimiteze dacă structurile uh, au activități uh, care implică sau nu ajutor de stat și întreprinderile Um, și trebuie văzut la nivel de întreprindere dacă beneficiază practic um, de un ajutor de stat. Ce aici este nevoie de abordări mai um, practice pentru delimitarea criteriilor. Încă un aspect se referă la energiile regenerabile și la eficiența energetică. În regulamentul general privind derogările în bloc se stabilește de mai multe ori uh, principiul uh, mai multor costuri. Deci investițiile în energii regenerabile sau în eficiență energetică trebuie să fie uh, comparate cu investiție convențională și apoi se uh, recunosc numai costurile suplimentare ca eligibile privind ajutorul de stat. Este un mod foarte birocratic și și aici ar putea exista Um, simplificări pentru stabilirea costurilor um, eligibile pentru ajutor de stat. Un ultim aspect în acest sens se referă la uh, gestionarea directă sau partajată a fondurilor. Fondurile direct gestionate, la ele nu, în, acest caz, în, acest, în cazul acestor fonduri nu se aplică um, legislația privind ajutoarele de stat. Când este vorba de gestionare partajată, se aplică. De multe ori există însă proiecte uh, similare în diferitele state membre care trebuie să fie tratate exact la fel din punct de vedere al uh, um, gestionării fondurilor. S-a mai vorbit despre acel Seal of Excellence, acel sigil, sigiliu al excelenței. Problema este că în orizont 2020 se, oferă condiții, se pot oferi condiții mai bune decât noi putem oferi uh, în uh, finanțarea EFRE uh, cu respectarea uh, prevederilor privind ajutorul de stat. Și aici ar fi nevoie de o soluție bună pentru a se avea o uh, Uh, pentru a se face o armonizare a instrumentelor când vine vorba de uh, gestionarea um, directă sau partajată. Avem nevoie și de mai multă transparență în ceea ce privește um, conceptul um, sau um, modul în care s-au stabilit conceptele uh, condițiilor de finanțare la uh, gestionarea uh, directă. Vă mulțumesc pentru atenție. Yeah, again, very useful. Thank you uh, for that. Mulțumim foarte mult, foarte util. Următoarea contribuție este din partea Georgopulu de la Ministerul Economiei și Dezvoltării din Grecia. Vă, vă rog, aveți cuvântul. Vă mulțumesc foarte mult, doamne, domnule președinte, domnule raportor, stimați colegi, vă mulțumesc foarte mult pentru această ocazie de a putea discuta aceste uh, subiecte. În următoarele 10 minute vă voi împărtăși experiența noastră. prezentarea mea va pune accentul pe patru aspecte: metode, reguli, proceduri și politici ale direcțiilor generale. Diversele metode. Există diverse metode pentru a calcula sumele specifice pentru susținere pentru diverse proiecte de, ex- de exemplu, diferența de finanțare comparativ cu intensitatea ajutorului specificat. Deci, pentru uh, produse care includ elemente de ajutor de stat, trebuie aplicată o metodologie comună uh, aplicată oficial. Mai mult, diverse proiecte, dacă există mai multe proiecte, unul cu ajutor de stat și altul nu, se primesc diverse uh, finanțări. De asemenea, în ceea ce privește uh, regulamentul comun, uh, la un buget total sub un milion de euro, uh, nu se aplică regulile de ajutor de stat și unde trebuie să se identifice intensitatea. După aceea, contribuția publică. Atunci când statul investește, investește în de, de noua infrastructură, finanțarea totală a proiectului. Cu toate acestea, ă, conform ajutorilor de stat, contribuțiile private sunt considerate și ele ajutoare de stat. Deci, în acest caz, ajutorul de stat trebuie să fie uh, uh, susținut printr-un împrumut, chiar dacă acest lucru nu este pre- prevăzut de legislația națională. În ceea ce privește diversele reguli, există o diversă eligibilitate a cheltuielilor. Cheltuielile sunt eligibile înainte de depunerea solicitării și când proiectul este în, proie- în progres. Conform regulilor de ajutor de stat, eligibilitatea începe după ce se depune proiectul. Deci, ce Munca de pregătire începe înainte de data de pregătire. Conform regulilor ESIF, uh, proiectele pregătitoare sunt uh, eligibile. Acestea reprezintă o parte importantă a investițiilor beneficiarului. Propunem să se aplice aceste reguli până la sfârșitul lui 2023 pentru a evita necesitatea de a modifica regulile deja aprobate, uh, finanțate uh, prin ESIF. În legătură cu instrumentele financiare, intermediarii financiari trebuie să fie selectați printr-un apel, apel de oferte deschis. Însă aceste reguli permit uh, alegerea acestor intermediari prin uh, diverse proceduri. Combinarea acelor două reguli înseamnă că uh, se aplică două reguli diferite. Nu există uh, o certitudine juridică că aplicarea uh, și acordarea acestui uh, rol in-house uh, respectă cerințele. În cazul infrastructurii, în acest caz, diverse eligibilități. Am acest diverse proiecte nu sunt eligibile sub GBER. Acest lucru crește povara administrativă, cerințe legislative, FEDR, diverse politici. Fondurile structurale promovează o abordare orientată către sectoare, și ajutoarele de stat, uh, uh, regulile pentru ajutoarele de stat necesită o abordare non-selectivă. Dar acțiunile specifice pe sector sunt considerate selective și ajutorul de stat este de obicei uh, reintrodus. Deci angajații sunt reangajați chiar dacă au lucrat într-un sector total diferit. Și politice ar putea să aibă un impact negativ pentru că nu sunt atractive pentru întreprinderi. Cele două politici sunt uh, diferite. Pe de altă parte, politica de concurență a UE consideră că uh, activitatea de inovare este mai apropiată de piață. În ceea ce privește procedurile, este nevoie de numeroase formulare și baze de date. Autoritățile naționale trebuie să utilizeze, aceste formulare pentru monitorizarea acestor proiecte. SANI, SARI, SFC și TAM. Noi propunem îmbunătățirea interoperabilității între aceste sisteme. Considerăm de asemenea important să uh, avem doar o singură decizie de aprobare care acoperă fondurile structurale și uh, proiectele majore. Evaluările și monitorizările sunt uh, Aceste uh, criterii au fost uh, incorporate în proceduri. Transparență și publicitate. Aceste cerințe uh, trebuie să fie incluse pentru a reduce povara administrativă. Propunem ca cerințe și de publicitate și transparență să fie incluse în mod obligatoriu repere și proceduri. Acestea sunt foarte importante pentru că sunt legate de plăți, performanțe și alocări. De asemenea, însă pentru măsurile care necesită notificare, procedurile DigiComp durează șase luni sau chiar mai mult. În acest caz există riscul ca reperele să nu fie atinse și rezultatul este că notificările nu sunt foarte bine pregătite. Avem nevoie de mai multe clarificări și orientări în ceea ce privește opțiunile simplificate de costuri. Nu a existat nicio certitudine juridică în legătură cu aceste ajutoare și uh, și cu toate că DigiRegio și Digi Employment uh, au, s-au angajat să utilizeze aceste opțiuni, în ceea ce privește existența uh, ajutoarelor de stat. Uh, acesta este acoperite în articolul 56 al GIBER. Cu toate că aceste proiecte sunt legate de intervențiile locale, nu în ultimul rând, acestea necesită Uh, cooperare transfrontalieră cu partenerii din diversele state. Vrem să extindem aplicarea GIBER acestor proiecte, însă avem o abordare mai radicală. Propunem să se examineze posibilitatea de a excepta acțiunile de la uh, uh, ajutoarele de stat într-o anumită măsură. În concluzie, trebuie să spunem că Măsurile introduse după ultima perioadă de programare arată că trebuie să facem eforturi spre simplificare uh, și armonizare. Vă mulțumesc foarte mult. Uh, uh, Vreau să discutăm despre dificultățile cu care se confruntă statele membre. Am privit o listă foarte lungă de dificultăți cu care se confruntă statele membre. Poate ar fi util uh, Poate ca comisia la sfârșitul acestei sesiuni să ne răspundă, dar domnul Cupman, poate dacă doriți să ne răspundeți. Să trecem acum la a treia contribuție din această secțiune, doamna Camla Rubel, vice-director la Departamentul de Ajutor de Stat uh, și Protecția Consumatorului în Polonia. Îmi cer scuze. Bună ziua. Îmi face mare plăcere să mă aflu aici și să vă vorbesc în legătură cu ajutorul de stat și fondurile EFSI. Prezentarea mea va fi foarte scurtă pentru că sunt uh, uh obligată să Eh, reiau ce au spus colegii din Germania și din Grecia. Eh, apreciez că deja au spus foarte multe dintre aspectele pe care vreau să le ridic, însă aș dori să vă împărtășesc eh, și experiența poloneză în acest sens. Colegii mei de la Comisia Europeană au pus accentul pe viitor și poate uh, o să vă spun ceva despre trecut. Uh, cu cea mai bună modalitate de a uh, gândi viitorul este să evităm greșelile trecutului. Ajutorul de stat ca parte a legislației de concurență și, a, și fondurile EFSI ca parte a politicii de coeziune includ două tipuri de reguli, două politici europene și două puncte de vedere tendința recentă este să vedem regulile pentru ajutor de stat ca un obstacol. Deci teza că implementarea unei politici comunitare uh, amenință implementarea unei alte politici. Dat fiind că am fost implicată în aspecte de ajutor de stat de mulți ani, această perspectivă este una naturală pentru mine. Eu aș adăuga o altă întrebare. Ce rol ar avea fondurile euro- europene în domeniul ajutorului de stat? Cât uh, din ajutoarele de stat sunt, uh, câte din aceste ajutoare de stat uh, sunt acordate de către Uniunea Europeană? Apreciez faptul că domnul director Copan a menționat că în 10 până la 20% din cheltuielile ESIF implică ajutoare de stat. În cazul Poloniei, cifrele diferă puțin pentru că la noi în jur de 27% din cheltuieli și 22% din toate proiectele ESIF care au fost acoperite de către ajutorul de stat. Deci poate că Polonia nu este exemplul optim în acest sens. Datorită timpului limitat, uh, poate voi pune accentul pe domeniile principale unde am uh, observat probleme și anume interfața între ajutoarele de stat și uh, fondurile ESIF am, am împărțit problemele în trei categorii, trei uh, seturi de reguli. Aceste categorii nu sunt uh, distincte. Deci problemele individuale pot să apară în mai multe categorii și au mai multe efecte. Existența a două seturi de reguli nu înseamnă întotdeauna că sunt contradictorii toate acestea, apariția două definiții ale aceluiași concept, de exemplu, inovație, proiect sau beneficiar, uh, și cataloge nu mm, pe deplin convergente de, și uh, pot să ducă la dificultăți de implementare. Obiectivele comune ale politicilor comun, comun, comunitare uh, trebuie să fie echilibrate ce înseamnă acest lucru? Scopul uh, politicii de concurență este să protejeze piața internă și să se asig- să asigure aceleași condiții pentru toți. Scopul politicii de coeziune este să acorde aceleași uh, obiective, dar prin egalizare. Deci trebuie să ne gândim la egalizarea condițiilor fără a uh, favoriza excesiv uh, entitățile care uh, activează în uh, regiuni dezvoltate. A doua categorie, aceste datorii duble vor uh, implica uh, poveri excesive care în situații excesive uh, pot să ducă la ieșirea din uh, într-un proiect uh, pro-dezvoltare. Fiecare uh, entitate vede justificarea pentru proiectul său, însă uh, se poate ce- face ceva pentru armonizarea acestor proceduri. Aș dori să vă arăt uh, pe scurt exemple ale uh, problemelor pe care le-am constatat în Polonia. Una dintre aceste probleme menționate de colegul din Germania uh, este tratată în mod diferit Uh, doar ca o sursă de finanțare. Există și fondurile de coeziune care sunt la dispoziția statelor membre. În uh, orice caz, există regulile de ajutor de stat în orice caz, proiectele sunt în afara domeniului de aplicare al regulilor pentru ajutor de stat. Beneficiare au preferat în anumite cazuri să aplice fondurile pentru că acestea sunt în afara domeniului de aplicare al regulilor pentru ajutor de stat. Deci putem uh, vorbi de o rivalitate chiar uh, între Orizont 2020 și progresul operațional. În Uh, definițiile inconsistente, diverse uh, termeni diversi uh, duc la o lipsă de claritate și o lipsă de certitudine juridică. O altă problemă este mica posibilitate de a utiliza metodele simplificate de costuri. O altă problemă a Poloniei și Serbiei este discrepanța dintre diferența de finanțare care trebuie să fie calculată în proiectul de generare de venituri și uh, proiectele pentru ajutor de stat. Acestea au fost menționate deja de colegii mei. Am menționat deja diferența între politica de concurență și cea de coeziune, însă aș dori să vă arăt cum arată această diferență în practică și ce consecințe ar putea să aibă. În cazul Poloniei, Problemele au apărut în două situații. Aș începe cu o situație mai recentă. Anumite activități aprobate de către Comisia Europeană, de către Direcția Generală Regio în programe operaționale, nu ar fi putut fi implementate datorită lipsei de compatibilitate cu ajutoarele de stat. Aceste proiecte trebuiau să fie notificate comisiei uh, cât timp erau sub această procedură. De exemplu, uh, sistemelor ineficiente de încălzire și răcire uh, municipale. Al doilea caz apare în perioada anterioară de programare, 2007-2013, când um, regulile noi schimbate în legătură cu ajutorul de stat au intrat în vigoare și sau au exclus din, de la regional, ajutorul regional al sectorului energetic. Deci, în mijlo- acest lucru s-a întâmplat la, da, în, la jumătatea perioadei de implementare. S-a ajuns la o situație prin care proiectul După aceea, uh, cele implementate sub sistemul de ajutoare de stat și uh, sistemul analog ar trebui să fie tratate diferit în ceea ce privește sumele de finanțare, costurile de eligibilitate. Apariția acestor situații uh, creează întârzieri semnificative în implementarea politicii de coeziune. Deci, întârzieri de luni sau chiar ani de zile. După cum am menționat, uh, deja nu chestionăm necesitatea unor proceduri individuale în anumite cazuri, nici legitimitatea acestor proceduri. Auditurile și monitorizarea sunt necesare, în special uh, dat fiind că din ce în ce mai multe responsabilități sunt transferate statelor membre datorită uh, excep- regulamentelor și excepțiilor în bloc. Însă este o uh, încercare de armonizare, uh, o formă de notificare va răspunde la cerințele de notificare ale ambelor direcții generale. Pentru a concluziona aceste probleme, o recomandare naturală ar fi uh, armonizarea și o mai bună coordonare, precum și simplificarea. Repet ceea ce au spus uh, colegii din alte state membre. Nu ține de eliminarea regulilor și procedurilor justificate, obiectivul ar trebui ca, să fie ca acestea să fie revizuite și standardizate. Așadar, uh, câteva observații care reiesc din exemplele poloneze, foarte pe scurt. În primul rând, necesitatea de a armoniza durata regulilor pentru perioada ESIF, inclusiv principiul N plus 1. De asemenea, verificarea inițială în ceea ce privește ajutorul de stat când sunt aprobate programele operaționale. Poate urgentarea interpretării a regulilor ajutorului de stat pentru proiectele ESIF și recunoașterea reciprocă a evaluărilor și a rezultatelor lor. De asemenea, revizuirea și unificarea definițiilor ar fi de dorit. Unele din, dintre aceste propuneri deja au fost implementate de către Comisia Europeană, ceea ce uh, îmi dovedește că sunt idei bune. Vă mulțumesc! Thank you. Another, uh... Mulțumesc! Iată încă o contribuție excelentă cu multe exemple bune. Spuneți la început că veți fi foarte succintă, însă ați vorbit mult mai mult decât colegele dumneavoastră, ceea ce însă nu e neapărat rău, pentru că avem uh, totuși destul timp la dispoziție. Am să dau pentru început cuvântul domnului Cupman de la Comisie pentru a veni cu câteva răspunsuri de ordin uh, tehnic acolo unde s-a spus că ar fi util pentru autorități să există mai multă claritate și simplificare. Mulțumesc foarte mult colegilor din statele membre care au venit cu prezentări detaliate. Evident că nu voi putea să mă refer la toate punctele menționate, nici nu ar fi corect pentru că, așa cum au spus colegii, pe bună dreptate, anumite probleme țin mai degrabă de trecut decât de prezent și, așa cum am încercat să explicăm, unele vor fi abordate în baza sau odată cu noul CFM. Un punct important este că cele două politici urmăresc obiective relativ diferite, iar interfața între politici este destul de mică. E adevărat că în Polonia e ceva mai mare în medie, dar Așa cum am văzut în cazul colegei din Baden-Württemberg, acolo suprapunerea e de 4%, în Polonia de 20%, dar în medie este de 10%. Și prin urmare, la nivel de bază, sigur trebuie să punem întrebarea dacă vrem să se extinde condițiile mai stricte care se aplică ajutorilor de stat tuturor uh, cheltuielilor uh, din cadrul ESIF, pentru că, sigur, din punct de vedere al concurenței, sigur că vrei să ai grijă dacă acele reguli vor îngrădi mai tare, dacă chiar ar fi util să avem un singur set de reguli pentru uh, întregul ESIF, ceea ce ar însemna că intervenții separate nu vor mai fi posibile, chiar dacă nu sunt amenințări observabile pentru piața internă. Eu cred că e un aspect important pentru că inevitabil, așa cum este gândit tratatul. Dacă nu se face o armonizare completă, va trebui să existe două seturi de reguli. În al treilea rând, cum se pot, uh, poate face o aliniere prin utilizarea de definiții comune și cerințe de proporționalitate comune. Cred că aici am făcut um, multe progrese în ultimii ani, introducând astfel de simplificări, de pildă opțiunile de cost simplificate la care se fac o trimitere, poate că acestea pot fi extinse și mai mult, dar um, cu siguranță este o îmbunătățire majoră. Ar mai spune și altceva. Există situații puține, într-adevăr, unde există în continuare notificări. Încă, deci nu am statistica exactă în fața mea, însă m-aș mira dacă avem mai mult de 5 sau 10 notificări pe an cu privire la cheltuielile ESIV. Chiar aș băga mâna în foc. Poate mm, odată la 5 ani vei avea o notificare concretă pentru proiect uh, din ESIF, uh, dacă ești un stat membru. Și în anumite cazuri uh, chiar am găsit probleme din vedere al concurenței. De pildă, vă dau un exemplu modernizarea um, echipamentelor industriale pentru a se alinia la standardele uh, europene, ceea ce e permis prin fondurile structurale. Însă, în mod tipic, nu per, permitem statelor să uh, intervină cu ajutoare de stat în acest sens, pentru că toate companiile care operează în Uniunea Europeană trebuie să-și plătească singure aceste modernizări. Deci dacă se intervine cu ajutor de stat, ar avea un impact direct asupra competiției, ceea ce arată că puținele cazuri pe care le avem pot dura ceva mai mult pentru că sunt probleme de esență. La fel, notificarea uh, unor autostrăzi care fac obiectul unor concesiuni. Știți că autostrăzile care nu sunt pe bază de concesiuni nu se notifică pentru că nu um, <clears throat> se aplică regulile de stat. Însă sunt doar câteva companii care acționează mm, pe bază de concesiuni și există și uh, riscul să existe o compensare mult superioară și nu vorbim aici de 5 sau 10 milioane de euro, ci de sute de milioane, ceea ce ar avea un impact semnificativ asupra condițiilor de concurență și evident și asupra finanțelor de stat, dacă statele membre supracompensează astfel de operatori. Iar concurenții lor monitorizează aceste chestiuni uh, foarte de aproape și dacă consideră că concurenții lor uh, uh, au parte de ajutoare de stat, ne solicită să investigăm. Deci uneori, dacă astfel de cazuri durează mai mult, este din motive judicioase. Și în fine, fiecare stat membru are o autoritate sau un centru care coordonează toate uh, activitățile care vizează ajutoarele de stat și care uh, este partenerul nostru de dialog. Poate că anumite chestiuni ar putea fi discutate în primă instanță cu aceste organi, aceste autorități, ca de paldă protejarea investițiilor locale, cum se face defalcarea între costuri publice și private în infrastructura, pentru că aceste cunoștințe există acolo. Însă aș dori să fac astăzi o invitație a colegilor care au venit cu prezentări foarte detaliate, care merită uh, um, toată admirația, să vină să se întâlnească cu noi uh, și probabil și colegii din DigiCom și DigiRegio sunt în asentimentul meu că putem face acest lucru împreună, pentru că, într-adevăr, vrem să învățăm mai multe, nu vreau să creez impresia că n-am vrea să dăm ascultare acestor critici, chiar vrem să înțelegem mai bine care sunt problemele. Însă, așa cum vă spuneam, am, am vrut să fac și câteva observații generale în ceea ce privește natura acestor politici. Da, vă rog, dacă veți fi succint. Vreau să semnalez aș, că lucrăm la majorarea aplicării costurilor uh, simplificate. Uh, toate regulamentele de bază care sunt propuse de Comisia de la sfârșitul lui mai și, și altă chestiune unde suntem de acord uh, Um, este această încredere reciprocă în, în ceea ce privește valorile și auditurile. Evident că vom uh, folosi și auditurile atunci când uh, sunt disponibile. Deci această idee este deja pe deplin implementată în uh, noul regulament de bază. Președintele, mulțumesc pentru aceste răspunsuri, mulțumesc pentru invitație. Sunt convins că colegii vor da curs invitației noastre. Acum am să dau cuvântul uh, raportoarei noastre, vă rog. Si, până pues en primer lugar agradecerles ah, Mulțumesc. În primul rând, vă mulțumesc pentru aceste informații. Eu cred că cu toate că pare că sunt două poziții diferite, uh, acestea sunt complementare. Um, o, parte dintre, dintre cele ce ați spus uh, face parte din ceea ce uh, ne provine din raportul Curții de Conturi, din Direcția Generală Regio, la rapoartele la care avem acces și, în același timp, dialogul continuu cu Comisia, Direcția Generală Concurență, Direcția Generală Bugete, pentru a încerca să îmbunătățim, uh, să evităm duplica, duplicările, să-i ajutăm pe beneficiari pentru ca uh, bugetul european uh, să fie mai bine utilizat pentru că așa o necesită politicile și pe de altă parte în calitate de administratore acestor ajutoare ne preocupă percepția care există în ceea ce privește capacitatea și ajutoarele directe în ceea ce privește politicile de excepție ale de la ajutoarele de stat uh, în, pentru cetățeni și pentru administrații. Trebuie să ne gândim la apropierea noastră uh, de atunci când încercăm să aplicăm diversele mm, bu- bugete care țin de această facilitare. Ne îngrijorează faptul că uh, se propagă o impresie că bugetul european este foarte complex, Uh, care ar fi atât de uh, dificil de aplicat încât uh, se caută alte alternative. Acest lucru ne îngrijorează că nu putem să asigurăm complementaritatea. Vă mulțumesc pentru toate aceste observații. Reprezentanții Comisiei deja au prezentat o serie de măsuri pentru a vedea în ce uh, fel se poate soluționa, se pot soluționa aceste probleme. Uh, pe de altă parte, este vorba de două obiective diferite și trebuie să vedem în ce fel uh, aceste obiective duc la o exprimare diferită, însă care să nu fie contradictorie. Vă mulțumesc foarte mult pentru efortul de a ne transmite aceste informații și uh, sper că îngrijorările dumneavoastră, care sunt și ale noastre, vor fi rezolvate cât de curând. Vă mulțumesc. Um, at, at this stage, um... Președintele, în această um, etapă vrem să mai adaug că um, Sigur, v-ați dat seama că nu sunt uh, doamna Gresle, care nu poate participa astăzi, dar uh, din păcate trebuie să mă duc în altă comisie la ora 5 și am să predau acum ștafeta doamnei Ayala Sender, astfel încât dânsa va fi atât raportor cât și președinte pentru restul întâlnirii. Mulțumesc, Derek! Entonces... Trecem acum, dacă nu există noi solicitări de intervenții, să trecem la următoarea prezentare legată de cum să conștientizăm mai bine și cum să îmbunătățim aplicarea regulilor de ajutor de stat și a finanțărilor europene. Ne va vorbi domnul Nils Eric Brocop uh, de la Curtea de Conturi. Aveți cuvântul. Thank you, Chair. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnelor și domnilor, um, membrii acestei comisii. În primul rând, aș dori să vă mulțumesc pentru faptul că m-ați invitat astăzi la această audiere cu privire la actualul de stat și, în al doilea rând, aș dori să spun că uh, mă bucur că apreciați că am venit cu un produs care abordează problemele ajutoarelor de stat uh, și instrumentele financiare pentru a vedea dacă sunt comparabile. Sigur că, uh, așa cum am spus și în raportul din 2016, trebuie depuse mai multe eforturi pentru a îndeplini cerințele legate de ajutoarele de stat și politica de coeziune În raportul nostru special am arătat că au, pe 2010 erorile detectate în perioada 2010-2014 s-au cifrat la 50 de cazuri de, uh, care nu s-au conformat regulilor de stat, din cadrul 16 cu impact financiar. În medie, acestea au contribuit la 13,5% din nivelul estimat de erori majoritatea se leagă de FEDER și fondul social și toate acestea au uh, impact financiar în ceea ce privește FEDER sau ESIF. Pro proiectele în ceea ce privește uh, fondul social, de regulă cadrul incidența regulii de minimis. Am clasificat aceste erori în patru categorii, cele care sunt cele mai interesante, sunt cele cu o prea mare intensitate ajutorului, unde avem 10 erori cu impact financiar și de asemenea absența efectului stimulator 5 uh, uh, astfel de cazuri la nivel de indicatori financiari. După ce am analizat chestiunile de neconformitate, am încercat să vedem uh, ce au făcut Comisia și statele membre. În ceea ce privește efortul de detectare, am constatat că atât uh, DigiRigio cât și Ample au găsit multe erori în ceea ce privește ajutorul de stat și scheme de ajutor problematice, însă autoritățile de statele membre nu s-au concentrat suficient pe conformitatea cu ajutorul de stat. Am constatat că Comisia a uh, introdus aceste erori în mai multe sisteme, dar nu a fost în măsură să facă o analiză cuprinzătoare pentru a face posibil un exercițiu de învățăminte trase pe tipuri de erori, cauze, caracteristici și așa mai departe. În ceea ce privește erorile, am constatat că Regio a impus corecții financiare, dar nu s-au făcut recuperări semnificative din partea Digicom, chiar dacă s-au găsit multe scheme de ajutoare de problematice. Am mai constatat în ceea ce privește condiționalitatea ex-ante pentru perioada de 2014-2020. Condițiile pentru ajutoare de stat au fost evaluate ca pozitive, însă pentru anumite state membre s-au constatat în exercițiul de monitorizare o serie întreagă de probleme, ceea ce nu a corespuns cu evaluarea. O chestiune importantă menționată de mulți vorbitori a fost uh, sfera de acoperire GBER. Aici avem uh, impactul pe 2014 în comparație cu 2008. Oricum, raport e mai vizibil și anume că măsurile acoperite de uh, GBER 2014 au crescut chiar la 90% și la fel în ceea ce privește cheltuielile s-a estimat că două treimi sunt acoperite și acum s-a ajuns chiar la 74%. O modificare importantă în acest sens s-a fost extinderea sferei de acoperire, dar și o modificare a aplicării efectului stimulator. Și noi considerăm că acest lucru este important și din perspectiva descoperirii chestiunilor de neconformitate. Raportul special, cum vă spuneam, a acoperit perioada 2010-2014 și de aici am extras trasă și învățămintele pentru raportul anual 2014-2016. Aici avem trei mesaje. Am constatat de asemenea neconformități cu regulile ajutorului de stat, dar mai puține erori cu mai puțin impact financiar și, în fine, motivul pentru aceste reduceri cu impact financiar se pare că se leagă atât de regulamentul de acceptare pe categorii GBL din 2014, dar și aplicarea retrospectivă a acestui regulament. Pentru 2015 am, am găsit 70 cazuri cu impact financiar în 2016, uh, 11 cazuri, dar fără impact financiar. Apoi aș dori să mai adaug, în raportul special am încercat să identificăm și câteva bune practici. Una legată de procedură generală în care se vorbește de toate schemele de ajutor este o practică din Danemarca, un screening din partea biroului pentru ajutorile de stat, unde sunt uh, studiate toate propunerile legislative în acest sens. Și un alt exemplu de bună practici a venit din Portugalia, unde s-au concentrat asupra prevederilor de minimis și s-au folosit un registru central pentru ajutoarele de minimis. În cadrul studiului nostru am mai constatat că toate autoritățile au avut uh, anumite probleme pentru că consideră aceste chestiuni care țin de ajutoarele de stat foarte complexe. Undeva între 90 și 100% au venit astfel de răspunsuri a spus că ar avea nevoie de mai multe uh, orientări, exemple practice, cursuri de formare suplimentare și uh, ar, bene- ar avea nevoie să beneficieze și uh, de cunoștințe în ceea ce privește anticoncurența. De asemenea, uh, am uh, pus accentul pe o mai bună cooperare între DigiRegio și DigiComp, um, așa cum au confirmat acum și um, domnii de la Comisie. Pentru o mai bună uh, aplicare a regulilor cu privire la aplicarea regulilor de stat, am spus că la nivelul fondurilor structurale ar trebui făcută o cartografiere pentru ca să se poată face o analiză uh, cuprinzătoare a cauzelor și la nivel, asta la nivel uh, de stat național, dar în plus comisia ar trebui să se asigure că verificările autorităților de audit sunt corespunzătoare, să ofere materiale de orientare suplimentare pentru statele membre și să încurajeze statele membre să creeze registre um, pentru ajutoarele de minimis. Cu acestea aș dori să-mi închei uh, prezentarea și să vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumim foarte mult. A fost o listă a aspectelor deja menționate în dezbatere. După cum am spus, uh, Curtea de Conturi deja a evaluat aceste inovații și propuneri ale Comisiei și care merg în aceeași direcție. Acum aș dori să-i dau cuvântul domnului Loic Wagner, administrator, asistent al directorului general pentru informație la Curtea Europeană de Justiție, pentru a ne vorbi despre procedurile de revizuire ale um, ajutorului de stat și a finanțării comunitare în fața instanțelor Uniunii. Da, îmi cer scuze, exista o intervenție. Doamna Fernandez, aveți cum. Intervin în the... Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori și eu să intervin uh, vis-a-vis -vis de concluziile prezentării raportului Curții de Conturi, spunând că recomandările adresate de Gerige au fost uh, implementate uh, Uh, cu în ceea ce privește orientările pentru statele membre, s-a făcut acest pas în ceea ce privește uh, neregulile, am creat o tipologie detaliată a erorilor în care am introdus în această unealtă electronică aceste detalii, dar am uh, revenit în, um, și cu um, cele semnalate de autoritățile din statele membre. Și așa cum am spus în prezentarea noastră, am um, introdus și această listă de verificare și încurajăm autoritățile de audit din statele membre să folosească aceeași listă de verificare. Mulțumesc! Eram sigură că exista o prevedere mai bună în ceea ce privește termenele. Mai există altcineva care dorește să intervină înainte de următoarea intervenție? Uh, îi dau cuvântul atunci domnului Loic Wagner de la Curtea de, de Justiție în legătură cu procedurile. O parte care intră uh, sub uh, atribuțiile Curții de Justiție a Uniunii Europene. Señor Wagner, tiene usted la palabra. Muchas gracias. Je vous remercie, Madame la Présidente. Madame le rapport. Mulțumesc, doamnă președinte. Vă mulțumesc pentru invitația la această audiere pe, acest subiect atât de important. Este vorba de un uh, subiect cu uh, dimensiuni economice, financiare, politice și juridice. În ceea ce privește controlul jurisdicțional, statisticile ne arată că ajutorile de, ajutorul de stat, ajutoarele de stat sunt supuse uh, unui număr mare de litigi în fața curților Uniunii, mai ales începând cu 2010. Însă, de, din 2010 încoace s-au uh, încheiat mai multe cazuri decât în perioada 54-2009. În ceea ce privește fondurile structurale, în afară de agricultură, numărul acestora este mai redus. Este vorba la fondurile structurale avem rezultate mult mai reduse, um, ca să nu zicem că sunt o excepție de multe ori uh, cazuri în care um, S-a, s-a uh, vorbit despre ajutorul de stat, uh, au fost considerate, um, n-au putut fi tratate de instanțe. Într-adevăr, plângerile care au invocat jurisprudența nu au fost acceptate. Curtea nu poate interveni dacă nu a fost invitată de câte părți. Pe 3 mai 2018, cazul împotriva European Dynamics, uh, judecătorul nu se poate exprima asupra acestor cazuri. Se, când se face controlul jurisdicțional, se includ mai multe elemente. Controlul uh, judecătorului, noțiunea resurselor de stat, conform articolului 107, modul în care se articulează dreptul uh, prin ajutorul de stat și PAC. În ceea ce privește controlul jurisdicțional, în funcție de cazul în care este uh, sesizat, pentru a menține echilibrul, judecătorul Uniunii folosește controlul său uh, își folosește um, competențele pentru a face un control uh, întreg sau uh, rest, unul restrâns. În ziua de a, în practică se, există anumite nuanțe. În ceea ce privește ajutorul de stat, Curtea de Justiție consideră că există, că trebuie făcut un control uh, complet. În ceea ce privește uh, Um, constatarea compatibilității sau incompatibilității unei măsuri cu ajutorul, Curtea întotdeauna a considerat din 1980 că este vorba de comisia exclusivă a Comisiei Europene, drept pentru care, cum s-a întâmplat în 27 februarie 2014, în cazul Acanfora, instituția s-a uh, declarat incompetent, necompetentă pentru a decide asupra unui astfel de caz. În aplicarea derogărilor de la articolul 107, aliniatul 3 din TFUE, Comisia uh, se bucură de o mm, marjă de manevră. În ceea ce privește acordarea de finanțare din partea Uniunii, în cazul unor politici precum cea economică și socială și aici da, jurisprudența este constantă. Prima dată o sentință în uh, ultima dată într-o sentință pe 1 martie 2018 Polonia împotriva Comisiei. Judecătorul nu este cel care uh, trebuie să judece asupra oportunității de a se acorda o finanțare europeană. À présent, à l'exigence d'une ressource d'État au sens de l'article 100. În ceea ce privește nevoia de acordarea unor resurse de stat în conform, conform articolului 107, în cazul uh, Norddeutsches Film flash Fleischkontor din 1982, Instanța a fost sesizată în ceea ce privește reglementarea comunitară privind repartirea, repartizarea unui contingent tarifar pentru importul de uh, vită congelată din Republica Germană. Judecătorul a considerat că uh, nu se uh, că măsurile naționale care limită repartizarea unui contingent tarifar nu uh, sunt ajutor de stat. Curtea a considerat avantajul uh, financiar din partea uh, al operatorilor economici ca ne fiind alocată din ca mijloc de ajutor de stat. În orice caz, s-a făcut o distinție distincție în tratat ajutor oferit, uh, ajutor de stat sau ajutor prin resursele oferite de statul. Se diferențează între uh, ajutorul vărsat direct de stat sau uh, ajutoare vărsate prin alte organisme ale statului. De hot, hotărârea 9 noiembrie 2017, Comisia TV2 Danemarca, aici curtea a notat că trebuie incluse nu numai avantajele acordate direct de stat, ci și cele acordate de intermediari. A uh, considerat că sunt resurse de stat toate uh, sumele uh, controlate sub control public, chiar dacă nu sunt acordate prin trezoreria publică. Deci s-a considerat că um, o hotărâre a tribunalului uh, interpretase în mod prea restricționat uh, resursele de stat. De multe ori este vorba de FEDER, uh, FEOGA și așa mai departe. Aș dori să vă vorbesc în acest context despre, articul, despre interacțiunea între dreptul la ajutorul de stat și politica agricolă comună. Articolul 42 TFUE spune că dispozițiile privind capitolul referitor la concurență se aplică la producție și la comerț în domeniul agricol numai în măsura determinată de Parlament și de Consiliu. Hotărârea din 2 decembrie 2010, Holland Malt, față de comisia, Comisia poate fi un exemplu. La originea acestui uh, caz se regăsește decizia comisiei care a declarat că uh, ajutorul um, pentru construcția unei, um, fabrici de malt este incompatibilă cu piața unică pentru că nu existau uh, piețe normale pentru acest produs pe piață. tribula, tribunalul a respins pe fond uh, recursul în anulare uh, depus de către uh, uh, cel care depusese plângerea. În cadrul apelului, curtea a amintit uh, caracterul primar al PAC asupra obiectivelor politicii de con- concurență, care implică aplicarea dreptului privind ajutoarele de stat, că aplicarea dreptului privind ajutoarele de stat este uh, supusă uh, lor, ținerii cont de uh, obiectivele PAC. De asemenea, se aplică articolul 6 din regulamentul privind dezvoltarea rurală, iar uh, curtea a estimat că Comisia poate declara incompatibil un ajutor de stat care are ca efect creșterea producției de malt, care nu, nu își găsește cumpărător pe piață, chiar dacă acest lucru face bine regiunii uh, respective. Aș dori să mă refer acum la hotărârile care se referă la ajutorul de stat și politicile de econom- de economice și sociale. Numai trei uh, se referă la um, conținut, la chestiuni de conținut. Întâi, un domeniu, un caz uh, general, celelalte sunt destul de tehnice și voi încerca să le simplific pentru că se referă la vechea reglementare a fondurilor structurale din 1990. În hotărârea din 28 noiembrie 2008, Hotel Ciprian împotriva Comisiei, tribunalul a estimat că Comisia că drept um, um, politicile economice și sociale sunt diferite, sunt două politici diferite. Derogarea de la articolul 107 privind ajutoarele regionale țin de politica de concurență și își regăsesc uh, limitele în necesitatea de a evita distorsiunile de concurență. Tribunalul a decis că cele două politici sunt uh, complementare în ceea ce privește politica regională, însă nu există nicio ierarhie în ceea ce privește obiectivele urmărite de cele două uh, politici, de politica deci niciunele nu sunt uh, prioritare față de celelalte. Comisia nu este obligată să um, um, aibă o abordare mai flexibilă a ajutorilor de stat pentru ca obiectivele politicii de coeziune să fie uh, prioritare față de cele ale ajutoarelor de stat. O directivă din uh, 1998 conține dispozitive față de referitoare la Um, ajutoarele de stat și compatibilitatea lor cu fondurile uh, europene. Uh, în, cadrul apelului din 9 iunie 2011 avem, este vorba de cazul Comitato Veneția Volevivere împotriva Comisiei. În momentul de față este, avem de-a face cu o, o, o poziție a curții. celle du 24 novembre 2005, Italie contre... În 24 noiembrie 2005, Italia împotriva Comisiei... Mă scuzați, este o hotărâre a curții, spune vorbitorul. Ei bine, această hotărâre se referă la reglementarea fondurilor structurale. Au existat probleme în ceea ce privește eligibilitatea uh, fondurilor structurale în relație cu ajutoarele de stat în sensul că nu existaseră uh, probe, facturi uh, sau alte elemente care uh, să arate că din banii respectivi s-au finanțat obiective acoperite de fondurile structurale. În acest caz, Republica Italiană a considerat că niciuna dintre dispoziții din regulamentele aplicabile nu permitea să se considere că trebuie verificată activitatea beneficiarilor de ajutor de stat, respectiv uh, beneficiarii finali. Curtea a uh, respins acest apel și acest recurs în anularea uh, Italiei. Curtea, pe baza unui considerent a regulamentului general, a, decis că unul dintre obiective este să se garanteze um, proceduri, bune, bună desfășurare a procedurilor financiare putem considera că curtea, uh, că comisia poate cere uh, documente justificative pentru uh, plățile efectuate. Văd că mi-am depășit timpul alocat. Aș dori să nu mă refer imediat sau prea în detaliu asupra um, altor hotărâri ale curții, pentru că ele, respectiv cea din 12 decembrie 2007, Italia împotriva Comisiei, pentru că a fost doar un caz special. Uh, s-a făcut o modificare a reglementării și trebuia făcută o diferențiere între ajutoarele sub formă de subvenții și altele sub formă de capital de risc. Republica Italia a criticat, um, considerând că a avut loc o, o, o încălcare a principiului tratamentului egal. Curtea nu a fost uh, de acord, pentru că din analiza sa a um, decis că era vorba de, tratament, de situații diferite care uh, necesitau un tratament uh, diferit. Dar și aici doresc să um, precizez că nu a existat un recurs la acest caz. La final aș dori să mă refer la un caz eh, recent, cazul Nerea. N-am să mă refer la el din punct de vedere juridic, pentru că nu se referă la elemente care ne interesează, ci mă refer la conținut. Contextul eh, acestuia poate fi foarte interesant. După, cum spuneam la început, la nivel juridic, eh, acest caz a fost supus curții numai sub uh, Um, din perspectiva regulamentului general uh, de exceptare pe, pe uh, categorii. Vă mulțumesc. Yes. Sí, A sido, digamos, técnico, pero... Mulțumesc. Măcar am reușit să înțelegem o parte. Aș dori să întreb dacă dorește cineva să intervine, dacă comisia Dacă Comisia dorește să răspundă, Dacă nu mai sunt întrebări, atunci vă mulțumesc. Bineînțeles, vom studia aceste prezentări, în special pentru că, după cum vă spuneam, trebuie să ne pregătim pentru dezbaterea în legătură cu noul buget uh, după 2020. Cred că după ce am lucrat uh, pe aspectele legate de această percepție din partea statelor membre și a regiunilor, Uh, aceste ajutoare și toate regulile care încearcă să stabilească un domeniu de aplicare care să fie just și echitabil pentru toți actorii socioeconomici care lucrează în uh, Uniunea Europeană. Această audiere uh, avea exact acest obiectiv, pe de o parte să încerce să prezinte toate aspectele care s-au împunătățit, să adauge uh, întrebările administrațiilor care aveau uh, întrebări pendinte la care pe care am putea să le pune, punem și la care să găsim soluții și de asemenea în ceea ce privește cazuistica uh, rapoartelor curții de conturi și um, cazurilor în legătură cu care exista o îngrijorare mai mare sau uh, uh, caz, cazurile legate de beneficiari, de ierarhizare și de complementaritate, uh, diversele formule de ajutor și politici de concurență ar putea să ne ajute să rezolvăm câteva dintre problemele majore pe care le vom avea în cazul dezbaterii uh, în ceea ce privește executarea un buget uh, european suficient de ambițios. Aceste informații vor fi foarte utile și bineînțeles că uh, vom rămâne în legătură cu Comisia cu elemente uh, care trebuie să fie studiate, însă ne vor da o viziune mult prea mai uh, largă. Bineînțeles, vorbim despre politici diferite, cu obiective diferite, însă obiectivul final este de a reuși ca politicile economice și sociale uh, ca un buget și anumite reguli care țin de aceste aspecte să fie tratate uh, cât mai uh, corespunzător. Sunt sigură că au rămas și anumite teme care nu au fost menționate, însă am avut uh, oportunitatea de a aprofunda lucrurile, de a putea uh, pune întrebări actorilor în legătură cu uh, noul buget și cum poate să fie îmbunătățit acesta pentru ca uh, implementarea acestuia să fie controlată mai bine ceea ce facem la comisia noastră. Vă mulțumesc pentru participare și trecem la punctul următor. Sí. Pues pasamos entonces al punto siguiente. Eh. Trecem la punctul următor atunci. Raportul special al Curții de Conturi 14-2018 care va fi inclus în descărcare de gestiune pe 2017. Centrele de excelență chimice, biologice, radiologice și nucleare ale UE. unde Curtea de Conturi consideră că sunt necesare mai multe progrese. Doamna Jacobsen de la Curtea de Conturi este prezent aici pentru a ne prezenta acest raport. Îi dăm cuvântul. present to you this special report on the EU. Mulțumesc, doamnă președinte. Vă mulțumesc uh, pentru oportunitatea de a vă prezenta uh, inițiativa UE privind centrele de excelență chimice, biologice, radiologice și nucleare. Această inițiativă este sistemul principal pentru a atenua Uh, amenințările și riscurile chimice, biologice, radiologice și nucleare din afara Uniunii Europene. Aceste riscuri uh, sunt la adresa sănătății umane, mediului și economiei. Inițiativa este gestionată de Gigi și pentru perioada 2009-2013 a avut un, bilio- un um, buget de 109 milioane, pentru perioada 2014-2020 130 de milioane de euro. Obiectivul principal al inițiativei este să consolideze capacitatea acelor organisme responsabile de um, a face față amenințărilor uh, CBRN, deci chimice, biologice, nucleare și radiologice, um, Obiectivele au fost uh, mai multe. Întâi să se urmeze, uh, să se urmărească implementarea recomandărilor din uh, raportul nostru din 2014 privind crearea inițiativei. În al doilea rând, să se evalueze dacă inițiativa a contribuit în mod semnificativ la atenuarea riscurilor chimice, biologice, radiologice sau uh, nucleare din afara Uniunii Europene. În timpul auditului am analizat dacă Comisia și SEA au adoptat o abordare um, adecvată a gestionării riscului dacă inițiativa s-a, de, dezvoltat în mod satisfăcător în țările partenere și dacă există sisteme eficace de monitorizare de evalua- și de evaluare pentru a identifica, evalua și raporta asupra referitor la rezultatele acestei inițiative care au fost rezultatele. Inițiativa a contribuit la atenuarea amenințărilor CBRN, însă rămân multe provocări. Comisia și SAE au implementat trei din șase recomandări uh, incluse în uh, fostul nostru, în precedentul raport și parțial au fost implementate două. Însă, recomandarea de a concentra finanțarea UE în domeniile cele mai relevante pentru securitatea UE încă nu a fost implementată. De asemenea, ajungem la concluzia că nu s-a uh, adoptat uh, și nu s-a dezvoltat o abordare adecvată privind gestionarea riscurilor. Comisia oferă statelor partenere instrumentele și o metodologie pentru a-și evalua propriile nevoi și pentru a uh, dezvolta planuri de acțiune la nivel național pentru a atenua aceste amenințări. Însă, orientări privind identificarea și prioritizarea riscurilor sunt insuficiente, iar Comisia nu poate răspunde suficient de rapid cerințe, cererilor statelor partenere pentru asistență. Inițiativa a promovat o cultură a, securi- a securității și a cooperării. S-au creat echipe naționale CBRN în majoritatea statelor partenere. Proiectele uh, uh, și-au atins uh, rezultatele în mare parte, iar părțile interesante, interesate au apreciat mai ales exercițiile de uh, creare de capacități. Însă uh, nu există suficientă cooperare regională. Implicarea delegațiilor UE s-a îmbunătățit de la precedentul audit, însă acestea sunt uh, insuficient de active în mobilizarea politicii activ, uh, voinței politice și, de asemenea, uh, acțiunile, uh, interacțiunea între comunitatea donatorilor și uh, directorii generali a fost insuficientă. Nu s-au stabilit indicatori clari și relevanți și lipsa colectării de date face ca evaluarea rezultatelor să fie complicată. Care sunt recomandările noastre? Pentru a consolida inițiativa, recomandăm ca SAE și Comisia să prioritizeze activitățile pe baza unei uh, evaluări de risc sistemic, uh, trebuie să se consolideze dimensiunea regională a inițiativei, să se consolideze rolul delegației UE în inițiativă, să se identifice potențiale sinergii și alte surse uh, disponibile de finanțare, să se crească nivelul de responsabilitate, dar și vizibilitatea activităților și să se îmbunătățească monitorizarea și evaluarea și uh, în general, uh, portalul și uh, portalul uh, de pe internet al inițiativei trebuie să fie modificat pentru a oferi acces mult mai ușor la informații. Comisia și SAE au acceptat recomandările cursii de conturi și le mulțumesc foarte mult pentru atitudinea constructivă. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumim foarte mult, doamna Jacobsen. În numele grupului meu trebuie să cer scuze pentru uh, absența uh, raportorului Balcitis, care își cere scuze că nu poate să fie prezent astăzi și aș dori să vă transmit uh, avizul său pe care mi l-a transmis. În primul rând, recunoaște uh, raportul, salută raportul atât de comprehensiv al Curții de Conturi, care dă o panoramă uh, a riscurilor, uh, este de acord în esență cu uh, recomandările Curții de Conturi și dorea doar să adauge două comentarii în primul rând, necesitatea de a consolida dimensiunea regională a, a inițiativei, uh, curtea de, pe care Curtea de Conturi o face în recomandarea numărul 2, și necesitatea ca cooperarea regională să uh, fie fundamentală pentru a identifica provocările comune și pentru a răspunde dintr-un punct de vedere regional mai eficient. Al doilea punct uh, de asemenea, este de a consolida rolul acestei inițiative a Uniunii Europene printr-o mai mare coerență pentru a exista o relație mai bună între prioritățile Uniunii Europene și politicile care se, aplici, se aplică în statele partenere este de asemenea de acord că inițiativa și centrele de excelență pentru a lupta împotriva riscurilor din acest uh, domeniu, uh, chimic, radiologic, nuclear și așa mai departe, uh, se regăsesc în politica de dialog de, se, în legătură cu securitatea și dialogul politic în funcție de termen pentru a îmbunătăți coerența și pentru a uh, duce la o mai bună cooperare. Eu doream în, de asemenea să mă refer la uh, recunoașterea faptului că explicația pe care o dă Comisia în legătură cu dificultățile de a, de a avea o abordare mai degrabă regională sau una mai generală. Înțeleg din partea Comisiei că a existat o extindere și în plus avem nevoie să nu fie o politică a Uniunii Europene și că este necesar ca statele membre și diversele regiuni, de exemplu în Africa de Nord, să se apropie de această inițiativă, deci să uh, lucreze pe riscurile care sunt din ce în ce mai mari în funcție de diversele uh, teritorii și um, abordări regionale în legătură cu care trebuie să se acționeze. Uh, eu care mă ocup de zona Magrebului, uh, este adevărat că în nordul Africii uh, există anumite întârzieri care țin și de situațiile care țin de guvernele acestor state și în final aș dori să vă întreb dacă v-a tras uh, și dumneavoastră atenția o informație cum că între 2015 și 2017 personalul care a lucrat pe această inițiativă s-a redus cu 50%. Mie mi se pare enorm ca o inițiativă de acest gen uh, să mm, sufere de o reducere atât de drastică a personalului. Țineți cont și de acest tip de factor în momentul în care ați făcut recomandările pentru a lucra pe descărcarea de buget uh, din acest uh, pentru anul 2017 recomandările pentru viitor ar trebui să țină cont mai bine de munca Uniunii Europene cu aceste state. Vă mulțumesc! Da, îmi cer scuze, doamna Jacobsen. Dacă nu vă deranjează, dau cuvântul în primul rând uh, reprezentantului comisiei, domnul Idi Maier dacă este prezent, da, aveți cuvântul care este șef de unitate adjunct al Direcției Generale DEFCO, uh, care răspunde de securitatea, de siguranța nucleară. For inviting me and thank you very much. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc pentru invitația de a fi prezent aici. Mulțumesc Curții de Conturi pentru foarte bună cooperare pe parcursul acestui studiu. A fost o reală plăcere să lucrăm împreună și a fost chiar util. Vă imaginați o inițiativă de acest gen care a început de la zero din, în 2011, plecând de la o idee vagă și care a devenit un real succes în 60 de țări, în 8 regiuni, țări uh, care s-au alăturat recent, precum Pakistan, Afganistan, și care se află într-o situație de securitate foarte dificilă, au acceptat să discute împreună chestiuni de securitate în regiune. Și doar uh, pentru acest lucru Uniunea Europeană ar trebui să fie mândră, pentru că nimeni altcineva nu a reușit acest lucru. Încă o dată mulțumiri curții pentru ajutor. Uh, vis-a-vis de ultima dumneavoastră observație, și noi am suferit ca alte departamente din Comisia de pe urmă reduceri de personal, um, dar afectat în principal colegii de la Centrul de Evaluare uh, pentru recrutarea personalului, ceea ce a redus mult uh, capacitatea pe care o avem pentru a ajuta aceste țări să-și facă astfel de planuri de salvgardare și pentru a-și pune ordine în uh, chestiunile care țin de securitate. Um, CBRN are o construcție foarte complexă. De la bun început a avut obiective ambițioase, acoperând în primul rând accidente naturale, dar și evenimente um, de proveniență infracțională sau teroristă. Pe lângă CRBN putem adăuga și uh, explozibil și mai nou criminalitatea informatică. Este practic, uh, sunt practic amenințările cu care ne confruntăm uh, în fiecare zi în întreaga lume. Este poate util să întrebăm cum anume, să întrebăm să explicăm curții cum alegem tipurile de riscuri. Nu, noi nu impunem centrelor de excelență o astfel de prioritizare, este, le revine lor la nivel național și apoi la nivel regional uh, misiunea de a discuta aceste probleme. În plus, așa cum a subliniat DG Home, riscul pentru UE uh, nu e poate imediat. Uh, uh, ne referim însă la regiuni precum Tbilisi, Sahel, Africa de Nord, de unde provin în principal teroriștii. Însă uneori uităm să riscăm să uităm că poate este vorba și de amenințări care țin de agricultură, când un uh, virusul gripal care a venit din uh, China a produs pagube semna, însemnate pentru <clears throat> um, stocurile de păsări a agricultorilor noștri. În uh, estul Asiei, țările de acolo, delegațiile de acolo sunt mai mult implicate pe bio securitate, pe când uh, cei din zona Sahel uh, se implică mai mult pe parte de arme chimice și terorism. Deci e dificil să faci un fel de ordine și prioritizare, însă ceea ce încercăm să facem este să ajutăm acele țări care au nevoie de evaluare să-și creeze aceste planuri și să-și evalueze riscul pentru propria țară. Suntem pe de plin conștienți de faptul și suntem de acord cu recomandarea curții. Noi avem acum un uh, instrument de evaluare a riscurilor care ajută respectivele țări să-și prioritizeze nevoile și investițiile astfel încât să fie gestionate într-o, într-o manieră mai sistematică. Și astfel încât uh, ulterior este mai ușor să se măsoare impactul a ceea ce facem. Sigur, învățăm și noi pe parcurs în fiecare zi. E complex, dar cred că am avansat. Săptămâna trecută am avut zilele punctelor focale naționale, am avut 116 parteneri uh, la Bruxelles, 60 de țări, plus alți uh, câțiva care vor să ni se alăture. Nu promovăm foarte mult uh, acest program pentru că știm că avem resurse limitate, nu doar la nivel de personal, ci și la nivel de buget, pentru că și acesta a scăzut cu timpul și de pildă în toată întreaga, în întreaga America Latină, de pildă, nu am deschis astfel de centre de excelență. Chiar și uh, chiar dacă există și acolo riscuri pentru Uniune și nici uh, sudul continentului african, nici acolo nu ne-am implicat. Deci nu există această dorință de extindere prin uh, definiție, dar există câteva țări uh, țintă care ne-ar place să ni se alăture, de pildă Egiptul sau Kazahstanul. Deci câteva țări care noi considerăm că sunt foarte importante pentru securitatea noastră și pe care am dorit să le atragem, dar n-a fost posibil încă până acum din motive regionale. Un al doilea lucru pe care aș dori să-l spun și este o observație bună și pentru curte. Unele dintre proiectele pe care le implementăm n-ar trebui să fie regionale, sunt mai degrabă multinaționale, ceea ce creează impresia că ne aplicăm asupra problemelor naționale, Um, și o și facem, într-adevăr, pentru că se începe de la un nivel atât de scăzut încât cooperarea regională este ceva ce nu își pot permite. Pentru a evita de a merge prea mult pe direcție multinațională, am um, demarat anul trecut un nou tip de susținere uh, pentru aceste țări unde uh, școlim experților uh, în centre de școlarizare UE, astfel încât uh, să nu folosească doar programele de formare regionale pentru formarea experților lor. Avem uh, un acord și cu NATO și pe protecție civilă, poliție, jandarmerie, se fac astfel de cursuri pe formare acolo, de asemenea și mm, da, pe pericole militare, mm, securizarea granițelor și așa mai departe. Acest lucru ne permite să um, îi um, ajutăm mai mult pe partea de proiecte regionale. Asta și datorită faptului că acest, unele dintre aceste țări sunt foarte sărace. Motivul uh, încercăm să motivăm șefii de delegații și aici um, am dorit să mulțumim SAE pentru ajutor, astfel încât să pună chestiunea securității în topul, priori... în topul priorităților și să colaboreze și cu ambasadele țatelor UE din acele țări pentru ca acestea să știe că există aceste programe. I'm speaking too much is to Prioritatea noastră, și zic unui ușor, este să aducem țările partenere cu resurse proprii pentru a-i uh, Um, forma pe ceilalți. În fiecare regiune este o țară care este mai uh, dezvoltată decât celelalte. De pildă, în regiunea Sahel, Algeria este mult mai avansată decât Mali în ceea ce privește infrastructura și mai departe. De aceea încercăm să-i folosim pe algerieni să-și formeze uh, vecinii și să nu facem acest lucru doar prin specialiști UE. Nu este neapărat uh, ușor pentru că nu mm, e neapărat întotdeauna o situație ne neutrală între respectivele țări. Dar este ceea ce încercăm să facem și începe să funcționeze. Pentru că spiritul în cadrul acestei inițiative a ajuns la un nivel unde putem uh, discuta acest tip de lucruri. Nu e neapărat ușor. Avem o problemă în zona Golfului în momentul de față, între relațiile între Qatar și vecini s-au um, răutățit, dar uh, am reușit să-i aducem pe toți în aceeași uh, încăpere în centrul nostru de uh, excelență săptămâna trecută. Vedeți că mici succese apar și uh, în afara statisticilor, unde vedem că și UE are un rol uh, important de jucat acolo. Aș dori să mulțumesc încă o dată curții pentru raport. Pe partea de riscuri, sigur că putem discuta cum anume să avem o vedere măsurarea riscurilor, nu e așa ușor, dar uh, am luat notă de uh, recomandarea dumneavoastră. Mulțumesc! Vă mulțumesc uh, foarte mult, domnule Maier. Cred într-adevăr că doamna Iacobsen a spus că, pe de o parte, e foarte bine să extindem această cultură a securității, însă, pe de altă parte, după cum spune Curtea de Conturi, va trebui să ne oprim și să aprofundăm definițiile, obiectivele și indicatorii care devin din ce în ce mai importanți pentru că altfel nu vom putea să avansăm. În orice caz, doamna Iacobsen, vă dau cuvântul pentru a termina această secțiune. Vă mulțumesc. Uh, thank you, Chair. Mulțumesc, doamnă președinte. Am luat notă de punctele exprimate în ceea ce privește managementul riscurilor. Peste patru ani vom veni cu un follow-up la acest audit și aștept cu interes să văd care sunt evoluțiile care le-a prezentat, de fapt, Comisia aici. Cred că sintetizează foarte bine aceste inițiative din cadrul raportului. Mulțumesc! Eh, Mulțumim foarte mult, ne revedem peste patru ani, atunci eh, aveți eh, un uh, angajament de a ne prezenta rezultatele mai concrete uh, și cred că cu toții cei care suntem în jurul acestei mese uh, ne dorim să existe angajamente mai concrete pentru viitor. Trecem atunci la punctul 5. Îl avem pe raportor aici, domnul Parniu, Gilles Parniu, este vorba de raportul special al Curții de Conturi 15 pe 2018, inclus și acesta în descărcarea de gestiune pe 2017 și uh, este vorba de consolidarea capacităților forțelor de securitate interne în Niger și Mali. Progrese limitate și lente. Aveți cuvântul. Am, ah, cer scuze. Înainte de aceasta, doream să-i dau cuvântul doamnei Jacobsen, care ne va prezenta uh, raportul Curții de Conturi și după aceea raportorului. Doamna Jacobsen, aveți din nou cuvântul. Thank you, Chair. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnelor și domnilor. Mulțumesc și pentru această ocazie de a vă prezenta raportul special cu privire la îmbunătățirea capacității uh, forțelor de securitate internă în Niger și Mali. Niger și Mali sunt uh, state fragile din uh, Africa, sunt uh, democrații fragile cu administrații publice în dezvoltare și economii slabe. În martie 2011, UE a adoptat o strategie pentru securitate și dezvoltare în regiunea Sahel, bazându-se pe premisa că dezvoltarea și securitatea sunt uh, se înțeles reciproc și chestiunile cu care a de face regiunea Sahel necesită un răspuns regional. Uniunea Europeană folosește mm, misiuni de asigurare a păcii și misiuni militare și alte instrumente pentru a-și implementa uh, strategia în regiune. UE a, și-a creat uh, această strategie în, în regiune pentru răspunderea amenințărilor uh, din această regiune la adresa securității UE. Uh, scopul a fost întărirea capacității forțelor naționale care răspund pentru securitatea internă, oferind uh, cursuri de formare, consultanță și echipamente. Consiliul a aprobat 16 milioane de euro pentru EUCAP Sahel Niger până în 2016, 66 de milioane pentru EUCAP Sahel Mali între 2014 și 2017. Așadar, atunci când am efectuat auditul, obiectivul auditului a fost de a examina cum anume misiunea EUCAP Sahel a fost creată, gestionată, cum a funcționat și dacă a avut succes în întărirea capacității forțelor responsabile pentru securitatea internă în cele două țări. Încă dăm curs un, uh, unui follow-up pentru întrebări dacă SAE a implementat bine uh, acest program și dacă misiunile UCAP Sahel a întărit capacitatea forțelor de ordine și securitate. Deci, care sunt constatările noastre? Am uh, concluzionat că Misiunea a contribuit la întărirea capacității forțelor de securitate, de securitate internă, dar progresele au fost uh, Uh, încetinite datorită contextului uh, de acolo și a ineficiențelor operaționale. Personalul misiunilor uh, nu a avut parte de orientări practice adecvate, iar în anumite cazuri nu a avut parte de condiții înainte de operațiuni. Nu, în anumite cazuri s-au adoptat și proceduri care nu corespundeau condițiilor de la fața locului. Eficiența operațională a misiunii a fost afectată negativ de combinația din mandate de 2 ani și bugete anuale, ceea ce nu încurajează o planificare pe termen mediu și lung, la precum și um, a fost îngreunată de un număr mare de posturi vacante. Chiar dacă misiunile nu au intenție de a fi permanente, nu există o strategie clară de uh, plecare din această zonă. Noi am constatat că um, Comisia s-a implicat, dar cu puțin succes, asta datorită lipsei de respons asumare de responsabilitate politică în acele țări și datorită unei follow-up insuficient uh, de către misiune. Am mai constatat că indicatorii de performanță au fost slabi, iar în perioada auditată misiunile nu au au monitorizat și evaluat în mod adecvat realizările um, diferitelor sarcini. De aceea, pentru uh, cele două misiuni, în Nigeria și Mali, realizarea obiectivelor atât înceată cât și limitată. De aceea, în raportul nostru, recomandăm ca SAE și Comisia să ia măsuri pentru îmbunătățirea eficienței operaționale a misiunilor, să îmbunătățească uh, numărul de ocupare a posturilor uh, din uh, misiunile diplomatice, să stabilească mandate și bugete care să fie pe măsura nevoilor acestor uh, operațiuni și, nu în ultimul rând, să pună mai mult accent pe sustenabilitate și să îmbunătățească de actorii um, monitorizarea și evaluarea. SEAE și Comisia au acceptat toate cele cinci recomandări și aș dori să le mulțumesc pentru Uh, colaborarea constructivă din cursul auditului. Mulțumesc! Mulțumim, doamne Iacobsen. Acum, într-adevăr, îi dau cuvântul raportului domnul Parniu. A remercier Madame Bettina Jacobsen. Mulțumesc. Aș vrea în primul rând să mulțumesc doamnei Jacobsen pentru prezentarea foarte precisă a raportului special a Curții de Conturi privind finanțarea de capacități pentru forțe de securitate interne în Niger și în Mali. După cum spunea doamna Jacobson, azi mai mult ca oricând, regiunea Sahelului se confruntă cu o serie de provocări. Sărăcia extremă, crizele alimentare frecvente, terorismul, conflictele, migrația nereglementată, dar și traficul de ființe umane și de migranți lipsa de securitate afectează dezvoltarea armonioasă a Africii de vest. Și tocmai de aceea trebuie să putem determina dacă acțiunile Uniunii Europene în Niger sunt eficace. Lansată în, în 2012 uh, și în 2014 s-au lansat uh, respectiv misiunile EUCAP Sahel Niger și EUCAP Sahel Mali 62 de milioane de euro pentru Niger și 67 uh, pentru Mali. Aceste fonduri uh, trebuiau să consolideze forțele de securitate internă în aceste țări. Și au făcut-o. Forțele de securitate interne au fost consolidate datorită sprijinului Uniunii Europene, atât în Niger cât și în uh, Mali. Însă, uh, Trebuie să facem eforturi mai mari pentru ca acțiunile noastre la fața locului să fie mai eficace și mai durabile. În acest raport, Curtea de Conturi consideră că lipsa de eficacitate și de eficiență a acestor misiuni a um, împiedicat uh, buna derulare a misiunilor. A durat 18 luni ca misiunea EUCAP în Niger să devină o entitate juridică. În uh, toată această perioadă, șeful misiunii și-a asumat responsabilitățile în mod personal. Niciun fel de ajutor specific nu a fost pus la dispoziție. Cum se poate așa ceva? În plus, securitatea personalului a fost, afect, a fost pusă în uh, pericol când au fost obligați timp de șase luni să locuiască și să lucreze într-un hotel fără niciun fel de mijloace de securitate. Pare greu de crezut că, uh, că personalul din această misiune nu a primit niciun fel de formare uh, prealabilă și niciun fel de asistență pentru a învăța procedurile la fața locului. Această lipsă de formare cu siguranță a dus la întârzieri, la punerea în aplicare a acestei misiuni. Raportul Curții de Conturi, de asemenea, subliniază dificultățile um, în a umple posturile din aceste misiuni. Astăzi, rata de ocupare în aceste misiuni este de 72% în Niger și 77% în Mali. Această lipsă de personal constituie o frână uh, în calea operaționalității acestor misiuni. Trebuie să putem reacționa rapid și pentru asta trebuie să facem trei lucruri. Întâi, să propunem detașări uh, mai lungi al personalului UE la aceste misiuni. În al doilea rând, să facem apel uh, mai mult la agenții contractuali și, în al treilea rând, să lansăm apeluri de, uh, la contribuții uh, pentru a se crea liste de rezervă de agenți potențial pentru a accelera recrutările în momentul în care posturile sunt, se eliberează. Raportul Curții de Conturi solicită Comisiei și SAE să pună accentul asupra durabilității misiunilor, propunând formări, asistență și așa mai departe. Misiunile EUCAP Sahel au reușit să consolideze competențele uh, forțelor uh, interne din aceste țări. Incapacitatea de a asigura durabilitatea activităților are de-a face și cu lipsa asumării uh, și lipsa voinței politice din partea um, auto autorităților politice naționale. Trebuie în viitor să încurajăm autonomia forțelor de securitate interne și să se evite o dependență excesivă de misiunile europene, iar apoi trebuie să asigurăm o monitorizare mai uh, strictă a um, cheltuirii fondurilor și a uh, folosirii materialului. Aș dori să subliniez la final că raportul Curții de Conturi ne încurajează să avem o strategie clară de uh, ieșire pentru aceste uh, misiuni, uh, iar uh, aceste două misiuni ar trebui să aibă obiective clare și un buget uh, adaptat la asta. Acestea sunt elementele ce vor fi incluse în raportul meu, ce va fi transmis în următoarele săptămâni. Vă mulțumesc pentru atenție. Gracias, señor ponente. Vă mulțumesc foarte mult. Acum văd că domnul Zeller uh, dorește să intervină. Aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc și Curții de Conturi și doamne Iacobson și echipei sale pentru acest raport foarte cuprinzător și detaliat și pentru comentariile la obiect ale raportorului nostru, domnului Parniu. Raportul arată cât cum pretențiile și realitatea pot uh, să fie foarte divergente în ceea ce privește rezultatele. Noi investim foarte mulți bani, însă aceste rezultate, din păcate, sunt destul de modeste și acest lucru ține, în opinia mea, și de faptul că aproape toate aceste țări sunt aproape falimentare și nu mai au uh, bugete proprii și uh, um, depind de ajutorul extern și în același timp uh, situația de securitate în acea zonă este mai mult decât fragilă, chiar amenințătoare. Uh, Nigerul, de pildă, care este foarte important pentru livrările de materii prime și uh, livrările de uran pentru centrale atomice din Franța. Acolo uh, Există pericolul ca întregi uh, zone să fie ocupate de grupări islamiste, astfel încât uh, um, militarii francezi au fost nevoiți să intervină pentru a evita o situație mai prostă. Problema care se pune pentru mine se leagă de coordonarea măsurilor civile uh, cu cele militare, care, din păcate, se desfășoară într-o manieră necoordonată, uh, și și acțiunile și investițiile statelor membre de acolo deseori se face fără o colaborare corespunzătoare și așa cum a arătat și Curtea de Conturi și și colegul Parniu. Până la urmă este vorba și de caracterul durabil al acțiunilor noastre. Noi formăm acolo personal de securitate despre care nu știm dacă vor fi în continuare plătiți de statul lor și vor asigura securitatea țărilor lor sau dacă nu cumva dispar undeva și având acest mandat uh, de a asigura securitatea, vor uh, trage acești bani de la populație. Venim cu formarea, după urmă echipamentele lipsesc, astfel încât, uh, practic, formarea nu prea se poate face. Eu cred că uh, acest raport nu trebuie să ne preocupe doar pe noi de la Comisia pentru Buget, ci și pe colegii de la Comisia pentru Afaceri Externe și de la Comisia pentru Dezvoltare, pentru că, sigur, um, în zona Sahel e nevoie atât de dezvoltare cât și de securitate și e nevoie de eforturi comune, nu doar a instituțiilor europene, ci și a statelor membre, într-un manieră coordonată pentru a realiza rezultate mai bune. Și la nivel politic, sigur, regimurile cu care avem de-a face acolo nu corespund modelului nostru democratic, din potrivă, în ceea ce privește buna guvernare, combaterea corupției. Sunt uh, teme de actualitate în acele țări și care fac ca mulți cetățeni din aceste uh, Uh, zone, fie încearcă să-și părăsească țara, fie încearcă să constituie mișcări de protest împotriva regimurilor de acolo. Iar noi, pe de altă parte, susținem aceste regimuri. Deci, iată un arsenal întreg de întrebări care rezultă în urma acestui raport. Eu cred că trebuie să o luăm foarte în serios acest raport și de aceea mulțumesc încă o dată curții de conturi și colegului Parniu. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Zeller. Acum dăm cuvântul serviciilor uh, externe ale Comisiei, șefei de secție pentru Africa, doamna Lahanke, aveți cuvântul. Oui, bonjour. Euh, merci. Effectivement, je représente la structure. Mulțumesc. Eu reprezint structura de gestiune civilă a crizelor, care se referă de, acoperă secția uh, civilă. Am făcut, am cooperat cu raportoarea Curții de Conturi. Am avut un uh, lung dialog asupra concluziilor lor. După cum s-a spus, am acceptat recomandările din raport. Uh, și în același timp am subliniat o serie de elemente. În primul rând, contextul din Sahel, din Mali, din Mali și din Niger este foarte important când încercăm să evaluăm impactul acestor misiuni. Mandatul pentru aceste uh, misiuni sunt uh, mandate care au ca care vizează reforme structurale ale forțelor de securitate interne. Deci uh, sunt pe termen lung și necesită o asumare din partea uh, guvernului și tuturor uh, actorilor responsabili la fața locului. Deci, pe termen scurt, impact, dacă încercăm să măsurăm impactul misiunilor, putem considera că impactul a fost unul modest. Însă, datorită misiunii, prezenței misiunilor și acțiunii acestora, mai ales în ceea ce privește consiliere strategică la nivel ministerial și la nivelul forțelor de securitate interne, obiectivul acestor misiuni este termenul lung, durabilitatea. Un alt element important și la care lucrăm din ce în ce mai mult și în mod este că uh, lucrăm în mod eficient și eficace cu celelalte instrumente um, ale Uniunii Europene, cu partea de dezvoltare, cu fondul uh, fiduciar de urgență pentru Sahel, dar și împreună cu um, colegii uh, din politica de securitate și de apărare comună deci pe aripa militară. După cum știți, misiunile uh, de uh, securitate și apărare comună sunt în mâinile statelor membre, rapoartele se fac în fața în, um, Comitetului de, pol, în, um, politică, de securitate, politic de securitate statele membre și-au exprimat satisfacția față de uh, eficiența acestor uh, misiuni. Bineînțeles, nu spunem nici noi, nici statele membre că totul a fost perfect, însă s-a subliniat importanța instrumentelor uh, tehnice și uh, importanța instrumentelor la, promovate la nivel atât tehnic cât și politic. Vă mulțumesc pentru atenție. Y Vă mulțumesc foarte mult, iar acum are cuvântul domnul Jérôme Voyon de la uh, reprezentanța pentru Niger. Este prezent? Aveți cuvântul. Bună ziua! Nu am foarte mult de adăugat la ceea ce a explicat șefa mea de secție. Poate doar să, să vă explic că în această misiune, în către Niger, este foarte dificil să măsurăm uh, impactul activităților de consiliere. Deci, uh, atunci când ne uităm la evaluarea făcută de auditori, mă întreb în legătură cu uh, uh, termenii aleși, pentru că mă întreb cum se poate evalua o activitate de consiliere pe bază anuală. Eh, cu activitățile de consiliere, efectele nu sunt eh, măsurabile imediat. Mm, da, nu știu dacă în acest caz, în principiu, eh, aceasta este o prezentare scurtă. Dacă dorește cineva să reacționeze la acest ultim comentariu, în orice caz, de la comisia noastră, și dumneavoastră știți acest lucru foarte bine, la Curtea de Conturi, întotdeauna am susținut uh, necesitatea de a identifica indicatori prin care să se evalueze lucrurile. Este o dezbatere mai lungă pe care o avem cu uh, Curtea de Conturi și cu Comisia, pentru că, în mod evident, nu este ușor să uh, pui în aplicare să evaluezi și să controlezi un uh, buget pe rezultate. Este nevoie de uh, indicatori pe care ar trebui să-i aibă, com- să aibă comisia. Nu spun neapărat că sunt de acord cu că ar trebui să aibă doar curtea de conturi, însă ar trebui să existe și acolo o uh, evaluare, pentru că despre acest lucru este vorba atunci când avem un uh, buget bazat pe rezultate. Mulțumesc, doamnă președinte. Doresc doar să vă spun că acest raport, bineînțeles, a trecut prin procedura adversarială uh, normală în care am convenit diversele comentarii pe care le avem, deci uh, sunt uh, foarte dispuse să discutăm la nivel bilateral dacă există vreo uh, îngrijorare mai detaliată în legătură cu metodologia noastră, pentru că am revizuit documentele, actorii, am examinat structura comisiei de Uh, consiliere, repere și așa mai departe. Uh, este un raport care va trece prin procedura normală de evaluare și sperăm ca peste 3 sau 4 ani să constatăm o îmbunătățire, pentru că este, sunt inițiative importante și ar fi păcat să revenim peste 3 sau 4 ani și să constatăm că nu au existat rezultate concrete, pentru că am cheltuit eh, multe fonduri în acest sens. Mulțumesc. A, a, Gil, dorești să intervii din nou? Da, doar câteva momente, Domnul președinte. Confirm ceea ce spuneați și ceea ce spunea și domnul Iacobsen. Într-adevăr, indicatorii trebuie să fie cuantificabili și în 2012, din 2012 am fost de câteva ori atât în Niger și în Mali, în calitatea mea de membru al Comisiei SEDE și ca eurodeputat european și francez uh, uh, am participat la cererea președintelui Republicii François Hollande și am constatat ceea ce spunea domnul Zeller în intervenția sa, că această uh, intervenție militară a Franței este prezentă, avem uh, contacte cu ierarhia militară a Uniunii Europene în cadrul acestei misiuni, însă există o, o diferențiere pe care o evidențiază raportul Curții de Conturi Trebuie să ne asigurăm că noi vom putea să mm, facem recomandări ca în viitor lucrurile să fie și mai bune, să meargă mai bine decât au mers în ultimii ani foarte bine. În orice caz, după cum, pentru că acest raport uh, special va face parte din exercițiul de descărcare pe 2017, putem să prezentăm aceste recomandări. Dacă nu mai aveți alte observații, în nicio altă propunere, atunci uh, mulțumim uh, interpreților și urându-le ca lucrurile să se Uh, îmbunătățească după cele 21 de zile de acțiuni sociale. Uh, închidem această ședință și ne vedem în uh, data de 11 iulie. Mulțumim tuturor!